I start the meeting because we, uh, we will have uh, Minister Schmidt will come uh, with the. Haideți să începem uh, ședința. Ministrul Schmidt va întârzia 10 minute, dar aș vrea să folosesc această, acest interval pentru a vă face câteva comunicări. Mai întâi de toate, deciziile luate de coordonatori la ultimele două reuniuni. De deci, ce ultimele două? Pentru că n-am avut o ședință a comisiei eh, înainte de sau după ședința a coordonatorilor din 16 decembrie. Ei bine, pe data respectivă am eh, decis să ne, sau să mă numesc pe mine ca președinte sau ca raportor pentru raportul privind eh, acordul instituțional privind mai bună reglementare după aceea, am decis ca pe 31 martie și 1 aprilie să avem o misiune la Atena. În cazul în care nu există obiecții, bineînțeles, aceste recomandări ale coordonatorilor vor fi considerate adoptate. Uh, iar la ședința de astăzi a coordonatorilor am uh, decis În primul rând, uh, s a luat o decizie privind raportul din proprie inițiativă a comisiei noastre privind mai bună reglementare. Ei bine, pe marginea acestui subiect am decis ca a noastră comisie să coopereze cu jurii, conform uh, uh, regulii 55, dacă jurii este de acord și din câte știu eu este de acord. De asemenea, socialiștii uh, se pare că vor fi cei uh, responsabili pentru acest raport și uh, domnul Corbett a fost propus ca raportor în numele nostru. După aceea, avizul privind capacitatea economică bugetară pentru zona euro. Ei bine, s-a luat o decizie și aici. Raportul revine PPE-ului, lucrăm cu Econ pe tema aceasta. Am decis de asemenea să formulăm un aviz conform articolului 53, un aviz la bugetul privind, raportul privind bugetul. Este vorba despre uh, poziția Parlamentului European privind uh, revizuirea la mijlocul parcursului a CFM-ului. Și, uh, din nou, socialiștii sunt cei care trebuie să decidă un raportor la acest aviz. Între timp uh, m-am întâlnit cu Peter Guiero, ambasadorul țărilor de jos. De fapt, întâlnirea cu domnia sa am avut-o în ianuarie, la începutul lunii ianuarie. Uh, am discutat cu domnia sa subiectele pe care de altfel le-am discutat și astăzi cu ministrul uh, țărilor de jos. Am discutat despre rapoartele Bresobrock și Verhofstadt și Giegold. Am discutat și despre e-democracy, deci președin, președinția este informată în legătură cu eforturile noastre. Am discutat cu ambasadorul și despre abordarea noastră privind legea electorală și despre așteptările pe care le avem noi de la președinție în acest sens. Uh, am discutat despre acordul interinstituțional de asemenea privind mai bună reglementare și am discutat și despre viitoarea ședință sau reuniune COSAC. Ei bine, parlamentele naționale se vor întâlni la Haga. Eu voi uh, fi prezentă la respectiva ședință și iată și această temă a fost discutată de către mine împreună cu domnul ambasador. Cam atât. Acum îl așteptăm pe ministrul Schmidt să ajungă. Eu nu mai am nimic de, de spus, poate că dumneavoastră aveți alte comentarii. Information. So we wait for Minister Nicolas Schmidt. Îl așteptăm pe ministrul Nicolas Schmidt. But What is item 11? Unde e punctul 11? Spune doamna președinte. The, opinion for the discharge, but, uh, ah, discharge, but Pascal is not here. Descărcarea. Pascal nu e aici. Uh, 13. 12 was already done. Am discutat deja punctul 12. La diverse nu avem nimic. Și deci putem bifa punctul acesta. După aceea, următoarele reuniuni vor avea loc pe 22 și 23 februarie. Să bifăm și punctul 14 de pe ordinea de zi. Move then to the point. So the last point will be 11 today on. Asta înseamnă că ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi este punctul 11. voting. Oh, ah, no, but then you will have. I think it's a good idea to have on Thursday afternoon meetings on important difficult things, then nobody <laughs> comes. Pani profesor, więc Pipe na pewno nie przyjdzie, bo go nie ma. Okay, so we, we do everything today. A Wieland może przyjść, może nie przyjść, a Makali Dear colleagues, I understand as it is Thursday afternoon, fortunately meetings are web streamed. Stimați colegi, uh, știu că este joi după amiază, deci cei dintre dumneavoastră care nu sunteți în sală uh, veți avea ocazia să ascultați uh, discuția noastră în arhivă. Mă bucur tare mult că, iată, domnul Nicolas Schmidt a fost de acord să vină în fața noastră la finele președinției luxemburgheze a fost de acord să vin aici pentru a ne eh, explica ce anume a reușit să facă eh, președinția luxemburgheză și să ne exprime de asemenea poziția sa asupra situației eh, de acum. Domnul Schmidt zicea că se simte ca un om liber, prin urmare să vedem ce face cu libertatea sa astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare să mă aflu din nou în fața dumneavoastră și să mă simt ca și cum președinția nu s-ar fi încheiat cu totul. Dar, după cum vă spuneam, doamnă președinte, este și o ușurare pentru mine faptul că președinția s-a încheiat. Însă mi-a făcut mare plăcere să vin întotdeauna în fața dumneavoastră. Am discutat și cu parlamentele naționale la întâlnirea interparlamentară. Bine, acum nu vreau să mă lungesc pe tema președinției luxemburgheze. A fost o perioadă plină de evenimente, plină de tragedii, plină de asemenea de provocări. Toate aceste provocări uh, încă n-au luat sfârșit. Cum spuneau unii deja, probabil că Uniunea Europeană nu s-a confruntat cu atât de multe, niciodată altcândva în trecut, cu atâtea întrebări, în, în provocări și atâtea tensiuni și tragedii. Criza refugiaților este una dintre crizele cu care ar trebui să ne confruntăm. Colegii din țările de jos vor trebui să se ocupe la rândul lor de această problemă. Dar totul merge mult mai departe chiar, pentru că în momentul de față vorbim despre aspecte substanțiale legate de integrarea la nivel european. Discutăm despre viitorul spațiului Schengen, care este unul dintre pilonii proiectului de integrare la nivel european. Vorbim de asemenea despre solidaritatea la nivelul Uniunii Europene, încercăm să aflăm ce înseamnă, ce mai înseamnă solidaritatea. Aceasta s-a aflat uh, în pericol și uh, încă n-am găsit toate răspunsurile necesare. Și mă refer nu doar la solidaritatea în cazul uh, crizei refugiaților, ci și la alte crize. De asemenea, societățile noastre libere societățile noastre democratice se află în pericol. Se află în pericol din pricina uh, amenințărilor teroriste, în primul rând. Începutul, dar și finalul anului trecut au fost îngrozitoare. Uh, toate acestea reprezintă o mare amenințare pentru societățile noastre libere și democratice. Dar trebuie să recunoaștem că există uh, semne de întrebare la nivel de Uniune Europeană în ceea ce uh, privește definiția societății libere și deschise. Până la urmă, acestea reprezintă valorile de bază ale Uniunii Europene și aceste valori de bază uh, Iată, n-aș spune că au fost neapărat dinamitate, dar în orice caz au ridicat o serie de întrebări într-o serie de state și cu siguranță Parlamentul va trebui să trateze subiectul acesta, trebuie să vadă ce se întâmplă la nivelul statelor membre, ce se întâmplă cu libertățile fundamentale, drepturile fundamentale, precum uh, libertatea presei sau independența sistemului judiciar și lucruri de genul acesta. Lucruri fundamentale, nu doar la nivel național, ci și pentru funcționarea Uniunii Europene pe ansamblu. Deci, iată, toate subiectele acestea au fost puse pe tapet. Din păcate, nu putem noi rezolva totul. Viitoarele președinții trebuie să se ocupe la rândul lor de găsirea de soluții. Noi am încercat să discutăm și să rezolvăm anumite subiecte. În primul și în primul rând, uh, pe lista priorităților noastre se afla acordul interinstituțional și iată, am reușit să finalizăm acest dosar. Am reușit uh, să conducem negocieri, dar să le și uh, finalizăm și iată, avem un nou acord interinstituțional. Cred că ați vorbit despre asta, nu? Încă nu, în după amiaza aceasta? Bine, nu vreau să intru în detaliu pe tema aceasta. Cred că negociatorul dumneavoastră uh, va oferi deja detalii. Dați-mi doar voie să mulțumesc Parlamentului European, dar și negociatorului pentru atitudinea constructivă, activă la aceste negocieri. Vreau să-i mulțumesc, deci, domnului Verhofstadt. mulțumită poziției sale, mulțumită atitudinii sale pozitive, iată, am reușit să ajungem la un acord. Au existat câteva aspecte esențiale din punctul de vedere a președinției, puncte de vedere care erau de altfel împărtășite de către majoritatea membrilor Consiliului să nu uităm că președinția luxemburgheză participa la negocieri în calitate de reprezentant al Consiliului. Deci care erau aspectele esențiale din, punct de vedere, din punctul nostru de vedere? Creșterea transparenței, îmbunătățirea cooperării între instituții. Noi am fost întotdeauna de părere că instituțiile nu sunt parteneri, nu dușmani. Uh, și această cooperare și uh, strânsă este necesară dacă e ca Uniunea Europeană să fie într-adevăr eficientă și funcțională. Deci, relația strânsă dintre instituții și relația de cooperare este o condiție sine qua non. Iar iată, acest nou acord interinstituțional reprezintă o bază a acestei relații. De asemenea, vroiam să ne asigurăm că toate competențele statutate în tratat nu vor putea fi niciodată uh, limitate sau puse sub semnul uh, întrebării. Cu toții ne dorim uh, o mai bună legislație, o mai bună reglementare, cu toții ne dorim o Uniune care să funcționeze rapid, eficient, o Uniune fără birocrație, o Uniune care să nu adopte acte legislative de care nu are nimeni nevoie și pe care nimeni nu le folosește. Dar trebuie să găsim aici un echilibru. Și cred că acest acord stabilește acel echilibru de care avem nevoie. Acordul asigură o mai bună funcționare, o mai eficientă funcționare. Acordul ne-ar putea, ne poate ajuta să evităm actele legislative sau normele de care uh, chiar nu avem nevoie. Dar în același timp, uh, uh, nu trebuie să uităm care ar putea fi costul lipsei unei atitudini la nivel european. Știm prea bine că absența Europei uh, este uneori mai costisitoare decât diferitele legislații poate prea stufoase. Știm prea bine ce se, care sunt costurile în momentul în care confuzia pe piața internă este prea mare din pricina cadrelor juridice diferite. Știm prea bine că această dezorganizare este până la urmă o povară pentru companii. Deci nu e ca și cum Uniunea Europeană ar fi ea în sine o povară. Da, uneori s-ar putea să fie o povară, dar adevărul este că absența Europei, absența unei legislații bune la nivel european, absența mai bunei armonizări între statele membre și uh, piețele naționale, ei bine, toate acestea uh, uneori creează costuri chiar mai mari. Și acesta era argumentul pe care am încercat să-l includem în acordul nostru și am reușit. Uh, consider că acordul este unul echilibrat și reprezintă o contribuție la mai bună funcționare a Europei și la, va contribui la mai bună funcționare a instituțiilor de asemenea. Dați-mi voie să pun în discuție un subiect pe care în continuare, sau care în continuare mi este aproape de inimă, și anume mai bună guvernanță în interiorul Europei. Ați pregătit un uh, raport cu privire la îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene, pornind de la tratatul de la Lisabona. Am avut uh, ocazia, într-adevăr, să discutăm subiectul acesta la dialogul cu parlamentele naționale. În al doilea rând, uh, discutați, cred, posibilitatea pregătirii unui raport în care cereți includerea în uh, stabilității uh, și guvernanței în uh, tratatele europene și asta a fost întotdeauna o temă importantă din punctul meu de vedere, nu doar în calitatea mea de ministru, ci și în calitatea de ministru social. De ce spun asta? Pentru că trebuie să ne gândim, uh, să ne întrebăm dacă tratatul acesta este suficient, dacă nu e prea unilateral. Să nu uităm că el se concentrează pe un aspect al guvernanței, dar uh, nu exclude neapărat alte uh, aspecte ale bunei guvernanțe, spre exemplu guvernanța socială. Aceasta este o temă esențială din punctul meu de vedere. Vă amintiți, uh, am avut uh, întâlnirea ministrilor uh, pentru afaceri sociale la care am discutat subiectul acesta. Ei bine, eu consider că discuțiile trebuie să meargă mai departe, pilonul social trebuie să fie inclus aici. După aceea, dumneavoastră vorbiți despre reforma legii electorale, de asemenea. Am avut un schimb de opinii pe tema aceasta. Am avut un uh, schimb informal la Coreper, Uh, cred că cei doi raportori uh, s-au întâlnit la un mic dejun, mi se pare, cu uh, cei de la Coreper pentru a discuta subiectul și, bineînțeles, președinția luxemburgheză a sprijinit aceste discuții. Acum raportul Parlamentului European este finalizat și trebuie să vedem ce putem face pe viitor. Eu în continuare vă susțin, dar bine, lucrurile nu țin numai de sau nu mai țin de președinția luxemburgheză acum. Cred că raportul acesta propune o îmbunătățire netă a alegerilor europene și nu doar atât, ci raportul acesta uh, propune practic soluții pentru creșterea gradului de legitimitate a alegerilor europene. Am avut ocazia de a discuta cu unii dintre dumneavoastră, precum domnul Leinen. Am discutat despre cum anume am putea să-i convingem pe oameni să voteze, cum am putea să le arătăm că votul acesta contează, că e important. Bine, în acest context, consider că reformele propuse de către dumneavoastră sunt absolut esențiale și ar trebui să fie adoptate. Dar știți cu toții că procedura este una specială și este una complicată dar vă puteți baza pe sprijinul nostru în acest domeniu. Ultimul punct pe care vroiam să îl pun în discuție era comisia de anchetă. Puterea de anchetă, îmi cer scuze. Într-adevăr, nu am uh, mers suficient de departe pe cât ne-am fi dorit am reușit uh, însă să relansăm discuția. Am avut niște discuții interesante cu raportorul. Acum avem niște schimburi de opinii uh, noi cei din Consiliu cu Parlamentul, dar subiectul în sine este unul important și uh, de altfel sunt sigur că veți cere președinției țărilor de jos să continue negocierile. Eu cred că noi am reușit să revitalizăm discuțiile, dar de acum înainte va trebui să începem munca pe bune pentru a găsi punctele numitoarele comune între Consiliu și Parlament. Vă încurajez întru totul. Vă mulțumesc. Thank you, Minister. Thank you very much. Mulțumim, domnule ministru. Putem să începem schimbul de opinii cu domnul Schonflin, care este primul, și apoi Joe Linen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru venirea dumneavoastră. Astăzi întotdeauna este interesant să vă aflu gândurile, pentru că, deși Luxemburg a asigurat președinția de multe ori, cred că uh, fiecare președinție este o nouă oportunitate. Am câteva mici întrebări. Nu știu dacă o să vreți să răspundeți la a doua. Prima întrebare este apropo de inițiativa cetățenească, care încă se află la ananghie, ca să spun așa. Am vorbit și cu reprezentantul președinției neerlandeze nu știu ce părere aveți dumneavoastră. Eu încă primesc uh, reacții din partea ONG-urilor, a societății civile și nu sunt deloc mulțumit. Uh, dar a doua întrebare la care s-ar putea să nu doriți să răspundeți este apropo de solidaritate. Mi se pare că solidaritatea nu poate să funcționeze decât dacă este rezultatul unei discuții, a unei dezbateri. Nu cred că putem să forțăm solidaritatea. Și ce s-a întâmplat în anul acesta, în anumite părți ale Europei, a fost uh, o solidaritate impusă de sus, ca să spun așa. Ori sunteți solidari, ori... Uh, deci, uh, această metodă de lucru care a intervenit în timpul președinției luxemburgheze. Nu știu, dumneavoastră, cum ați trăit-o? Mercedes acum. Mulțumesc. Vreau să îți mulțumesc personal și să mulțumesc președinției luxemburgheze pentru tot ceea ce ați făcut. Am fost foarte mulțumiți că am avut ocazia să discutăm cu tine pe multe puncte importante, um, importante pentru Uniunea Europeană și am apreciat implicarea ta uh, apropo de toate chestiunile instituționale, pentru că vrem să avem nu numai mai multă Europa, ci și Europa mai bună și ne-a plăcut implicarea ta pe chestiunile sociale. Am apreciat și faptul că am reușit uh, să finalizăm atât de rapid discuțiile privind acordul interinstituțional. Și acum Parlamentul va putea să um, continue munca și să vadă care vor fi consecințele aplicării acestui acord. Am o întrebare și vreau să aflu părerea ta. Uh, ne-ai pomenit un grup care lucrează pe tema unei mai bune relații cu parlamentele naționale. Așa numita green card, să mă rog, dorința parlamentelor naționale de a fi mai bine um, auzite la nivel european. Ce s-a întâmplat cu acest grup de lucru? își va continua întâlnirile și a terminat munca. Am primit foarte puține știri în această privință, deci dacă ai putea să ne dea mai multe amănunte, ți-aș fi recunoscătoare. Un al doilea punct doresc să atrag atenția guvernului din Luxemburg pentru că nu se mai pune problema președinției, asupra guvernanței economice în zona euro și îndeopște asupra aspectelor sociale. Știți că în raportul um, pe care îl vom discuta peste câteva clipe, pe care l-am coredactat cu Elmar Brock, am făcut două propuneri am cerut comisiei să stabilească un set de criterii sociale pentru a evalua performanțele statelor membre. Deci să nu se evalueze doar performanțele economice, ci și performanțele pe plan social. A doua propunere era să se lanseze un nou pact social, pentru că Europa nu este doar o economie de piață, este și o economie socială. Știu că președinția dumneavoastră a acordat importanță acestor subiecte. Mulțumesc. În ce privește inițiativa cetățenească, eu uh, sunt de acord cu această idee. De fapt, de la bun început am sprijinit-o pentru că am fost membru al Convenției și ar trebui ca acest instrument să aibă o pondere mai mare, să le permită cetățenilor să se simtă mai aproape de um, Europa, să se simtă mai implicați în politica europeană. Din păcate, acest instrument încă nu și-a atins potențialul, nu este folosit cum ar fi trebuit și e păcat trebuie să ne gândim cum putem să îl folosim mai bine. Nu putem decât să fim de acord cu o modificare a folosirii acestui instrument. Trebuie să reinventăm sistemul nostru democratic, să-l modernizăm. Pentru că acum există această prăpastie între cetățeni și instituții. Și eu cred că acest lucru nu caracterizează doar instituțiile europene, se petrece și pe plan național. De aceea s-a dorit crearea unui instrument de democrație participativă. Să dăm cetățenilor dreptul la inițiativă. Să ne spună ce li se pare lor important ceea ce nu înseamnă, bineînțeles, că hotărârile le iau ei. Nu știu ce se va întâmpla. Cred că s-a făcut un studiu. Așteptăm reacția comisiei și eu chiar aș sfătui comisia să mm, fie pozitivi. Mm, acest instrument nu le limitează puterile în vreun fel, nu aduce atingere monopolului lor în ce privește inițiativa legislativă. E o simplă adaptare a funcțiilor uh, instituționale și a funcțiilor comisiei. Și e nevoie de discuții și la Consiliu, deoarece este clar că și membrii Consiliului trebuie să fie conștientizați de faptul că în Europa este nevoie de un nou imbold pentru democrație și acest instrument ar putea să joace acest rol. Solidaritatea Nu este un instrument juridic. Solidaritatea ar trebui să fie <laughs> un fel de a gândi. Așa ar trebui să reacționeze în mod firesc statele membre, ținând cont de situația unora și a altora. Ar trebui să le pese celelalte state membre. Ar trebui să fie unul dintre principiile de bază în Uniunea Europeană. Știu la ce anume vă referiți. Problema acestor cote, nici mie nu-mi place cuvântul. Uneori, totuși, trebuie să organizez solidaritatea. Totuși, e nevoie de o atitudine Um, care să fie una și aceeași din partea tuturor statelor membre. Toată lumea trebuie să respecte regulile, însă e nevoie și de acest spirit de solidaritate care să domnească în UE. Din păcate, el s-a cam pierdut sau măcar s-a atenuat, pentru că acum uh, sunt vremuri tulburi. În ce privește parlamentele naționale, Nu la Consiliu există acest grup de lucru și se redactează un raport. Nu. Eu cred că e o inițiativă a Parlamentelor Naționale. Ele trebuie să joace un rol. Tratatele le acordă un rol. Însă, Parlamentele Naționale nu pot să constituie o nouă instituție. Căci s-ar dezechilibra întregul sistem. Cred că am dat parlamentelor naționale suficiente drepturi noi. Și e foarte bine eu sunt cât se poate de deschis. Uh, cum am putea să asociem într-o mai mare măsură parlamentele naționale în uh, Eurogrup, de exemplu? Este important, însă ideea de a da unuia sau câtorva parlamentele naționale dreptul de veto, acest lucru ar dezechilibra întregul sistem. Trebuie să fim prudenți Și știți foarte bine la ce mă refer. Pe tema guvernanței. Trebuie să îmbunătățim guvernanța economică în zona euro și inclusiv din perspectiva democratică. Guvernanța nu este democratică și și parlamentele naționale au un rol de jucat. Cum anume, nu știu. Dar trebuie să implicăm parlamentele naționale, pentru că e vorba despre bugetele naționale, despre politica fiscală națională. Deci trebuie să existe o implicare a parlamentelor naționale, dar și a Parlamentului European. În ce privește criteriile sociale, avem nevoie și aici de un echilibru. Când vorbim despre buget, criterii fiscale, sociale, politică macroeconomică, toate acestea au un impact major asupra sistemelor noastre de asigurări sociale și de bunăstare. Nu trebuie să existe o contradicție în termeni. Deci trebuie să ne asigurăm că dimensiunea socială este mai bine stabilită și definită. Ideea de a avea un fel de pilon cu drepturi sociale, da, este o idee atrăgătoare. Am citit ce a scris comisia, ce a spus președintele comisiei, dar declarații se tot fac în Uniunea Europeană. În 1989 în 89 știți că am adoptat Carta Drepturilor uh, Sociale în timpul președinției franceze. Avem atâtea carte și declarații, dar când vorbim despre drepturile sociale trebuie să le luăm în serios, trebuie să existe forță de lege. Altfel sunt doar cuvinte frumoase, dar nu se schimbă nimic. Iată care este adevărata dezbatere trebuie să vorbim despre protocolul social. Și mai ales când vorbim despre integrarea în tratate a metodei interguvernamentale, De ce nu? Și am putea dezbate pentru că o simplă declarație sau o formulare vagă nu va schimba nimic. Nu va fi de mare ajutor. Mulțumesc. Mulțumesc, Joe Linen. Mit, uh, danke für dieses Engagement. Mulțumim pentru acest angajament, pentru acest entuziasm, domnule Nicolas Schmidt. Entuziasmul acesta, iată, n-a fost valabil doar în timpul președinției lux luxemburgheze, ci rămâne, iată, una dintre caracteristicile dumneavoastră. Luxemburgul a fost întotdeauna un partener de încredere în Uniunea Europeană. Nu putem spune același lucru despre toate statele membre. S-a spus deja că ne confruntăm cu o criză Asta nu doar din pricina lipsei de solidaritate, ci și din pricina lipsei de disciplină. Regulile, normele, principiile Uniunii Europene, iată, au fost uh, călcate în picioare de multe ori și uh, tocmai de aceea uh, s-au trezit voci care să spună că se prea poate ca Uniunea Europeană să intre în curând în colaps. Um, președinția dumneavoastră a fost însă una sol, uh, solidă și a reușit să dea impresia de unitate. Instituțiile, zic eu că funcționează bine, cel puțin două dintre ele, Comisia și Parlamentul. Veriga slabă este Consiliu și uh, trebuie să ne întrebăm cum putem îmbunătăți eficiența Consiliului, cum putem să reformăm Consiliul sunt de acord uh, că deciziile luate în majoritate sunt neapărat un uh, dictat. Nu, nici pe departe. Uh, Consiliul, iată, este de părere că majoritatea nu este suficientă. Consiliul vrea întotdeauna consensul, ia decizii întotdeauna pe baza consensului, ceea ce e și bine, dar are și un revers. Uneori poate că consensul și acel numitor uh, minim comun uh, care stă la baza consensului uh, nu e neapărat cea mai bună idee. Se pune întrebarea cum anume putem sau cum anume ne prezentăm noi în fața lumii uh, Cred că comunicarea noastră este una proastă. Ne pierdem vremea, întârziem în comunicările noastre de comunicatele noastre de presă, nu lucrăm deloc cu uh, Um, aceste noi rețele de socializare pe care le folosesc însă cu mare succes uh, dumeni, uh, dușmanii noștri. Au existat încercări de modernizare a sistemului nostru de comunicare, dar uh, încercările astea au, s-au soldat până la urmă cu oboseală, au fost lăsate la o parte. Mă bucur că ați vorbit despre legea electorală și reforma. Uh, E bine, dați-mi voie să vă spun că uh, votul pe marginea legii uh, electorale, cel puțin uh, votul la Parlamentul European, a fost unul care s-a transformat într-o mare surpriză pentru mine, și anume belgienii, îmi cer scuze, britanicii s-au au votat împotrivă, danezii au fost foarte încântați că s-au abținut, uh, deci, iată, până la urmă, uh, există în continuare voturi sau uh, minți care nu înțeleg că legea aceasta electorală trebuie să fie neapărat, uh, neapărat modernizată. Statele membre, cel puțin în parte, par să ne sprijine. Însă ce se va întâmpla la nivelul instituțiilor europene pe viitor? Ramon, ai cuvântul. Eh, Bună seara. Mulțumesc. Bună seara. Eu vreau să vă liniștesc. Nu o să vă vorbesc despre comisia de anchetă. Oricum, vreau să vă mulțumesc în mod uh, personal pentru munca dumneavoastră și pentru felul în care dumneavoastră, în mod uh, cu totul uh, amabil, ați deschis uși și am pornit-o pe un drum pe care sperăm să putem să continuăm. Am apreciat însă sinceritatea dezbaterii și despre faptul că am putut să discutăm despre o vedere partajată a Europei, a valorilor. Eu sunt convins că împărtășim aceleași valori, eu și dumneavoastră. Prin urmare, vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect pe care l-a menționat colegul meu, Joe. Pentru că în, avem această senzație generală în Parlament că cam tot ceea ce nu reușește, tot ceea ce eșuează, eșuează la Consiliu. Uitându-ne în trecut la istoria construcției europene, ne dăm seama că așa numitele mari crize n-au fost poate la fel de mari sau cu aceeași amploare precum criza actuală, pentru că aici am, tot am uh, intra dintr-o criză în alta, Brexit, Grexit, terorism, refugiați și așa mai departe. Deci sunt um, este un moment complicat, dar în trecut, în momentele complicate, a existat așa un fel de curent. Și nu numai Comisia, ci și statele membre au mers cu toții în aceeași direcție. Eu mi-aduc aminte de um, soluția care s-a găsit pentru tratatul de la Lisabona, de exemplu, după um, reacția negativă la referendumurile din uh, Franța și Danemarca. Și mi-aduc aminte și de Maastricht, mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat cu tratatul de la Nisa. Și am această senzație că în trecut se mergea în aceeași direcție. Ori acum uh, forțele sunt mai egocentriste în Consiliu. Nu mai există această uh, dorință de a merge în aceeași direcție. De, în ciuda faptului că ne dăm seama că avem nevoie de mai multă Europa. Anul acesta am avut o criză fiscală uriașă și toate alarmele pe plan social au fost trase problemele cu um, deciziile fiscale și toate celelalte și apoi o altă criză care a lovit mulți cetățenii și cetățenii de fapt au senzația că tot plătesc pentru aceste crize. Și știind că există acest climat de alarmă socială, care a fost reacția? Domnul Moscovici spune că uh, trebuie să se lucreze pentru mai multă uh, armonizare fiscală. În ciuda acestei inițiative a Comisiei, la Consiliu s-a spus nu, nu e, nu e nevoie. Însă Comisia nu are cum să-și atribuie această funcție de a coordona informațiile. Moscovici, tocmai acest lucru propunea să există o coordonare între statele membre, astfel încât să existe niște uh, legi fiscale speciale și Comisia reclama să-i se dea un rol de supraveghere, de armonizare, dar statele membre au spus nu. Chiar și azi dimineață, domnule Schmidt, comisarul pentru afaceri interne din Uniunea Europeană a făcut o declarație aici care mie mi se pare foarte gravă. Și are dreptate. A spus, dacă ar exista mai multe schimburi de informații în ce privește uh, legile antiteroriste, dacă ar fi existat aceste schimburi de informații, am fi putut să evităm atentatele de la Paris. Pentru mine este foarte grav, pentru că este adevărat, este adevărat avem această realitate, atentatele teroriste împotriva Europei, deja de 12 ani de zile, din 2004, când am avut localitatea de la Madrid. Serviciile polițienești din statele membre nu vor să-și transmită informațiile. Este de neacceptat, este rușinos. Și de unde vine problema? De la Consiliu. De ce s-a oprit inițiativa de a avea o poliție europeană care să analizeze informațiile și să lupte împotriva terorismului? E din cauza Consiliului. Mă repet, dar vreau să insist. Nu e vorba despre uh, președinția prin rotație. Sau nu știu, poate președinția permanentă trebuie să facă ceva. Acum trei zile Donald Tusk a venit la grupul parlamentar socialist și eu am fost foarte dezamăgit de intervenția dumnealui. Eu unul întreb, există un adevărat lider politic, există un consiliu în care să se facă o dezbatere, există o coordonare reală pentru această Europa în criză? Nu este un reproș din partea mea, dar sunt câteva gânduri pe care sunt convinsă că le înțelegeți. Euh, bon, je, je, je comprends tout à fait que bien Evident, înțeleg că înainte de toate se arată cu degetul spre Consiliu drept vinovatul principal. Eu fac parte din Consiliu, chiar dacă nu-l mai uh, reprezint în calitate de președinte. Însă la Consiliu se reflectă și contradicțiile dintre statele membre. Și aici, la Parlament, există contradicții, puncte de vedere diferite, pe care nu toată lumea le împărtășește. Câteodată aceste puncte de vedere sunt chiar extreme. Și am avut vreme să le ascult timp de câteva luni. Ați vorbit despre un mă, punct de vedere comun, fundamentalmente comun, dincolo de aceste divergențe. Adevărul e că aceasta se fărâmițează acum și tocmai ăsta este marele pericol. Tocmai de aia spuneam că solidaritatea este înainte de toate o stare de spirit, o abordare, un principiu fundamental. Dacă începem să îl relativizăm, dacă ne îndreptăm către o poziție gen uh, fiecare pentru sine, atunci Europa va avea de suferit, Europa va slăbi. Toate statele membre, toate popoarele europene ar plăti un preț foarte greu dacă acest lucru se va întâmpla. Să sperăm că politicienii vor fi vizionari și vor uh, împiedica acest lucru, dar poate lipsește o astfel de viziune. În ceea ce privește votul în majoritate în Consiliu, aceasta este o, nece- o necesitate. Mai sunt câteva domenii în care este nevoie de unanimitate, cum ar fi cel al fiscalității, despre care ați vorbit. dar nu se mai înaintează în ritmul în care ar trebui să o facem. Ritmul uh, tuturor lucrurilor crește în jurul nostru, ar trebui să ne adaptăm și noi acestui ritm. Cu atât mai mult într-o eră în care tehnologia uh, sporește din ce în ce mai mult ritmul majoritatea calificată este importantă și trebuie asigurată, chiar dacă de fiecare dată încercăm să obținem un consens cât mai larg cu putință. Însă, până la urmă, tot se ajunge în momentul în care trebuie votat prin majoritate calificată, atunci când tratatul specifică acest lucru. Iar tratatele trebuie aplicate. Eu nu cred nici de cum că este o pedeapsă um, atunci când o țară membră se regăsește în uh, minoritate. Nu, cred că asta este o miza unui joc democratic. Și atunci să aplici uh, hotărârile pe care le-a luat majoritatea. Asta înseamnă suveranitate. Asta înseamnă majoritate. Interpretul răia. se vorbește despre... Au fost fel și fel de inițiative, Communicating Europe. Trebuie ca fiecare din poziția sa să facă tot ce îi stă în putință pentru a asigura dezbateri în privința Europei și pentru a convinge în această privință să creezi fel și fel de strategii, să îngrași uh, companiile de comunicare, nu știu dacă este cea mai strălucită soluție. Cu cât plătești mai mult, cu atât oamenii o să creadă mai puțin. Nu, trebuie ca oamenii să fie convinși. Și cum pot fi convinși oamenii? Ei bine, prin progrese reale criza încrederii se datorează tocmai faptului că mm, rezultatele nu sunt totdeauna la înălțimea așteptărilor. Și acest lucru este valabil pentru fel și fel de dosare, cu care tare mi-e teamă că nu se înaintează, ci din potrivă se dă înapoi cum ar fi cel al schimbului de date între serviciile de poliție. Nu cred că ar fi s-a ajuns la un reflex în privința refuzului de schimb de date. Nu. Până la urmă, forțele poliționești au intrat destul de târziu în logica europeană, abia odată cu Maastricht, cu tratatul de la Maastricht la Maastricht s-a creat uh, tot uh, acest domeniu al justiției, afacerilor interne și așa mai departe. Trebuie să fie îmbunătățite rețelele, asta este clar, și trebuie să se creeze reflexul de uh, schimb de date. Dacă poliția franceză ar fi dispus de informațiile de care dispunea poliția belgiană după atentatele de la Paris, uh, Salah Abdeslam ar fi fost arestat cu siguranță. Nu trebuie să mai tolerăm astfel de lacune în uh, sistemele noastre. Apoi, trebuie să spun că în ceea ce privește dosarul fiscal, eu sunt mai puțin pesimist. Știu sigur că s-au făcut progrese, mai ales în ultimele luni, ba chiar în ultimii doi ani, aș zice. Cred că aceste progrese cu câțiva ani în urmă ar fi fost de neînchipuit. Deci eu cred că în, în privința fiscalității există o reală voință de a progresa. Evident, există unele blocaje, sunt de acord cu acest lucru dar progrese s-au înregistrat. Și aceste progrese s-au făcut la nivelul Uniunii, poate și pentru că au evoluat lucrurile la nivel internațional. Deci să nu uităm de instituții precum OCDE, care uh, dorește o sporire a cooperării în materie fiscală și care dorește combaterea fraudei fiscale. Și poate că statele vor înțelege în sfârșit că dacă își doresc supraviețuirea financiară, nu mai pot continua jocul uh, evaziunii fiscale. Așa, de dragul discuției, Ideea unui Consiliu pentru zona euro a dispărut sau? Sper că nici de cum. În calitate de reprezentant al unuia dintre statele membre, trebuie să spun că, din potrivă, îmi doresc ca nici de cum să nu fi dispărut această idee. Poate ar trebui să găsim niște soluții mai flexibile. Am uh, organizat Eurogrupul uh, pe, după chipul și asemănarea uh, zonei euro. Deci s-a vorbit despre mecanismele monedei unice, uh, dar uh, participarea este deschisă tuturor statelor membre UE, nu doar statelor din o zona euro. Pentru că unele state, chiar dacă nu au moneda euro, nu vor să fie decuplate de progresul social. Deci cred că putem avea formule flexibile, dar dimensiunea socială este extrem de importantă. Și sunt convins că noi, în timpul președinției luxemburgheze, am reușit să marcăm progrese în acest sens. Mai ales în ceea ce privește guvernanța economică. Și țin să mulțumesc și Parlamentului pentru rapoartele sale rămâne la latitudinea Consiliului să lanseze activitățile în ceea ce privește incorporarea pactului fiscal. în uh, cadrul uh, legislativ UE. Dar deocamdată acest lucru nu prea se vede la Consiliu. Ei bine, tocmai asta a făcut și obiectul discuției dintre, în raportul celor cinci președinți și uh, a încercat să se vadă cum s-ar putea avansa mai repede în uh, Uh, extinderea zonei euro și consolidarea acesteia. Nu se consideră că acesta ar fi primul pas. Comisia a propus deja activități în acest sens. În a doua fază nu se propun uh, revizuiri ale tratatului. Însă, dacă dorim realmente consolidarea zonei euro, Știm deja că va trebui să procedem la o revizuire a tratatelor, într-o anumită măsură măcar. Doamna președinte, uh, vă mulțumesc, sper că nu doar în numele meu personal. pentru uh, întreaga participare și dedicație de care ați dat dovadă în timpul uh, președinției luxemburgheze. Și eu vă mulțumesc. Okay. Okay. Da. Now we can move. Yeah, I oh, will wait.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 Dacă ați venit, bănuiesc că trebuie să vă dau cuvântul. Sau mai așteptăm câteva minute, câteva momente, măcar să vedem dacă mai apare cineva? Da, atunci ce să fac? O să ne reîmprospătez nouă memoria în privința propriului nostru raport. Asta e întotdeauna problema cu reuniunile de după amiază. Dar ce să facem? Și cu atât mai mult cele de joi după amiază. Eh, siamo eh, suntem puțini la număr, dar uh, sunt cei cu adevărat pasionați de acest subiect. Am să încerc să fiu succintă. Deja v-am prezentat principiile care au stat la baza elaborării acestui document. Am făcut-o de mai multe ori și chiar și în cadrul audierilor pe care le-a organizat comisia noastră, așadar am să reamintesc doar motivele Europa este confruntată cu mai multe provocări deosebit de grave și statele membre pe cont propriu nu au cum să le facă față, situația încrederii în Uniunea Europeană uh, trece de asemenea printr-un moment dificil, trebuie să restabilim uh, transparența, să mărim transparența în instituțiile europene și să avem o mai mare capacitate de a realiza lucruri și ne-am dat seama că în tratatul de la Lisabona există un potențial uriaș care încă nu a fost bine exploatat, deci multe dintre instrumente pot să fie Uh, folosite pentru a face față provocărilor pe care le menționam. Și vreau să reamintesc printre principiile fundamentale metoda comunitară, care este mai importantă decât metoda interguvernamentală și aceasta trebuie să fie respectată pentru că în cadrul tratatului se poate trece de la votul cu majoritate, uh, se poate trece de la votul cu, prin consens la votul cu majoritate calificată. Și de asemenea pot să existe îmbunătățiri ale funcționării instituțiilor dacă s-ar aplica mai bine tratatele. Există această parte apropo de relațiile cu parlamentele naționale. Putem să mărim uh, colaborarea respectând rolul fiecăruia. Apoi colaborarea cu Consiliul, am discutat și cu ministrul din Luxemburg. Consiliul este, ca să spunem așa, veriga slabă a funcționării instituțiilor europene pentru că trebuie să ținem cont de rolul pe care și-l asumă Consiliul European, vrea să joace din ce ce mai mult un rol legislativ, deși în tratate nu se stipulează acest lucru, și dacă chiar dorește să joace un rol legislativ, atunci ar trebui să folosească clauza pasarelă ca să treacă de la votul unanimitate la votul cu majoritate calificată. Aceleași uh, argumente le prezentăm apropo de Consiliu, care poate să se transforme într-o adevărată cameră legislativă, poate să-și mărească propria transparență, și să folosească multe dintre sfaturile experților tehnici, dar ar trebui să-și schimbe componența. Oricum, acest lucru era indicat în tratatul constituțional, dar această clauză um, lipsește acum din tratatul de la Lisabona deși poate în continuare să fie aplicată dacă există această voință. Avem și problema consolidării rolul, rolului Parlamentului European, procedura de stabilizare, Știți că această procedură a Spitzen candidate a fost aplicată, dar nu a fost uh, um, consolidată. Am vorbit și despre uh, crearea uh, unui uh, fisc european. Consacrăm o parte aplicării coerente a principiului de subsidiaritate, acesta nu este o, un obstacol, ci este inerent construcției europene, pentru că se acordă competențe Uniunii Europene, dar se respectă și uh, atribuțiile statelor membre. Și există și o subsidiaritate orizontală. Tocmai de aceea s-au creat Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Am mai făcut considerații în ce privește aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Un adevărat act juridic pentru politica economică și monetară, o simplificare și o democratizare a procedurii semestrului european. Nu mă mai lungesc. Doream să reamintesc aceste lucruri pentru noi și pentru colegi. Dar este doar un catalog uh, non-exhaustiv. Sunt tot atâtea măsuri care pot să fie luate pentru a îmbunătăți funcționarea Uniunii Europene și chiar dacă unele dintre ele nu sunt pe placul domnului ministru Cameron, uh, nouă ne uh, plac și să sperăm că îi vom convinge și pe mulți alții, chiar dacă nu pe toți, în Europa. Propunem să se folosească mai bine bugetul UE, să se îmbunătățească metodele de vot în ce privește cadrul financiar plurianual, să se mărească capacitățile de acțiune ale UE folosind toate instrumentele. E clar pentru toată lumea că dacă nu mărim capacitatea de investiție a UE, tot ceea ce oamenii se așteaptă să vadă uh, ca venind de la UE, nu va mai putea să fie realizat. Spuneam de asemenea că avem nevoie de o adevărată uniune fiscală, o etapă indispensabilă pentru a reîntregi uniunea economică și monetară. Și credem că chiar și în temeiul acestui tratat putem să construim o dimensiune socială. Prin urmare, avem două propuneri mai importante, sunt și multe altele, Cerem Comisiei să stabilească o serie de criterii sociale pentru a evalua performanțele sociale a statelor membre și cerem de asemenea să existe un adevărat pact social care să permită relansarea economiei sociale de piață care caracterizează Uniunea Europeană. O parte lungă din text, din motive evidente, este consacrată actualității, politica externă, nevoia de a avea acțiuni comune mai eficiente, mai transparente și mai democratice în cadrul politicii externe și de securitate. Cerem și aici Consiliului să folosească clauza pasarele ca să treacă de la votul în unanimitate în toate cazurile posibile la votul cu majoritate calificată, propunem să se folosească cooperarea permanentă structurată, acest instrument, pentru a avea în sfârșit o politică de apărare comună. Apărare comună. Da, există ceva inițiative din partea Comisiei, ca de exemplu o pază de coastă comună care va permite să sprijine acțiunea statelor membre în acest sens. Și nu uităm nici uh, justiția și afacerile interne, chestiunea gestionării partajate a crizei refugiaților și în plus de paza de coastă comună, credem că este nevoie de o adevărată consolidare și coordonare a serviciilor de informații din uh, Europa, care trebuie neapărat să conlucreze. Deși nu am citat decât o serie de idei, până la urmă am vorbit destul de mult timp, sunt foarte multe idei în acest raport, ceea ce demonstrează cu vârf și îndesat că folosind tratatul existent există uh, încă o mare marjă de manevră. Nu se justifică modificarea tratatelor pentru a uh, face progrese. Multe dintre cele ce se cer Uniunii sunt fezabile în temeiul tratatelor în vigoare. Și sperăm că acest raport din propria inițiativă să fie uh, un uh, remember, să fie o, o cale de a le aminti uh, tot ceea ce se poate face. Eh, Elmar, I'm sure you, you want to add something. Elmar, dorai să adaugi ceva? Gegen diese volle Gewalt der Worterklärung habe ich nicht mehr viel zu tun. Dacă fiind această prezentare exhaustivă N-am prea multe de adăugat. Um, mai există doar câteva comentarii pe care le-aș putea face. E drept, vorbesc în nume personal acum, dar consider că trebuie să vă mărturisesc că, din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană se confruntă cu cea mai criză din, mare criză din istoria sa. Sunt de 35 ani, de ani și jumătate membru al Parlamentului European și pentru prima dată am senzația că acest proiect ar putea da greș. Este pentru prima dată când am senzația asta. Iată, pentru prima dată, într-o manieră obiectivă sau subiectivă, într-o manieră directă sau indirectă, într-o manieră corectă sau incorrectă, totuși, uh, Uniunea Europeană este învinuită pentru ceea ce se întâmplă în momentul de față și trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură pozițiile acestea sunt adevărate sau false. Trebuie să vedem uh, ce putem face cu această metodă a, bazată pe consens. În ce măsură votul acesta consensual este o soluție pentru, uh, pentru noi, dată fiind situația cu care ne confruntăm? Poate că situația nu este, contextul cu care ne confruntăm nu este chiar atât de negru. S-ar putea ca acest, acest context să ne permită să acționăm, măcar în ceasul al 12-lea, în acele domenii în care cetățenii europeni așteaptă o acțiune din partea noastră. Dar, din păcate, atâta timp cât statele membre nu mai vor să colaboreze, ci din potrivă Um, se îndepărtează din ce în ce mai mult unele de celelalte și atâta timp cât statele membre nu se mai gândesc la efectul pe termen lung al deciziilor lor, ci se gândesc doar la maniera în care pot da vina pe Uniunea Europeană pentru greșelile comise la nivel național, atâta timp cât asta este atitudinea uh, Uh, care domină în aproape toate statele uh, naționale, statele membre, uh, chiar și în acele state membre la care nu m-aș fi așteptat, e bine, atâta timp cât aceasta este atitudinea predominantă, atunci criza este cruntă. Pe de altă parte, nu avem alternative care să vină din partea celor care se află în extrema dreaptă sau extrema, a celor care uh, se află în extrema stângă. Uh, ei nu vin cu o alternativă, ci pur și simplu urlă că sunt nemulțumiți. Atâta timp cât uh, avem de-a face cu oameni care vor să distrugă fără să vină cu uh, alternative, ei bine, uh, e clar că situația este, este cruntă. Richard Burke spunea că până la urmă oricât de mari ar fi nemulțumirile, atâta timp cât nu avem alternative, ar fi mai bine să păstrăm ceea ce avem. Cred că asta ar trebui să fie atitudinea noastră. Și tocmai pornind de la premisa asta, în raportul nostru încercăm fără modificarea dreptului primar, legislației primare, să asigurăm eficiența la nivel uh, de instituții europene. Încercăm să arătăm în raportul nostru că avem soluții pentru uh, problemele cu care ne confruntăm. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, iată, arătăm clar că putem folosi uh, majoritatea în raportul nostru arătăm că nefolosirea majorității va genera mari uh, dezavantaje. Consensul, unanimitatea duce întotdeauna la șantaj până la urmă sau la cel mai mic nomitor comun cu putință. De asta, în raportul nostru încercăm să arătăm că bunăstarea la nivel național, la nivel de stat membru, poate fi garantată nu doar, nu prin consens la nivel de Uniunea Europeană, ci prin intermediul unor decizii și mișcări corecte la nivel european, mișcări care pot fi garantate uh, tocmai prin renunțarea la, metodei, la metoda aceasta unanimității. În al doilea rând, transparența, cum spunea Mercedes, uh, transparența și în procesul deci- decizional. Trebuie să avem uh, transparență și la nivelul Consiliului. Asta pentru a le uh, obliga pe statele membre să-și asume uh, responsabilitatea pentru deciziile luate. Trebuie să nu le mai permitem să dea vina pe Bruxelles. Tocmai de aceea, deschizând dezbaterile, putem genera mai multă sau ne putem proteja Uniunea dar bine, uh, transparența aceasta nu se limitează la nivelul Consiliului, nu este un principiu care trebuie să fie impus doar la nivelul uh, Consiliului, ci și la nivelul Parlamentului European. În acest context, iată, uh, rapoartele decise în primă lectură ar trebui să fie de domeniul trecutului, pentru că deciziile luate în primă lectură, până la urmă, împiedică dezbaterea, împiedică transparența. Atâta timp cât nu există transparență la nivel de Consiliu, atâta timp cât nu există transparență la nivel de Parlament, cel puțin până la un anumit moment, cum anume ar putea înțelege sau uh, simți cetățeanul european că legislația decisă este în beneficiul său? În mod natural, uh, în cadrul parlamentelor, deciziile sunt luate după a doua, a treia, a patra rundă de discuții. Aceste runde de discuții sunt, runde de, de discuții sunt necesare pentru a vedea dacă apare sau nu o dezbatere la uh, nivelul opiniei publice. Ori dezbaterile la nivelul opiniei publice sunt absolut esențiale dacă e ca deciziile să fie uh, acceptate de către cetățeni. Ori la nivelul Uniunii Europene ce se întâmplă în momentul de față? Se iau decizii pe care uh, cetățenii trebuie să le accepte, chiar dacă nu au putut influența în niciun fel uh, luarea lor. Asta se întâmplă la nivelul Uniunii Europene. Deciziile se iau, uh, din păcate, conform procedurilor, așa, uh, pe șestache. Tocmai de aceea, în discuțiile noastre, trebuie să subliniem nevoia transparenței în discuțiile cu privire la politica externă, politica de apărare, cu privire la politica economică, cu privire la implicarea parlamentelor naționale. Ei bine, în raportul nostru avem câte un capitol foarte detaliat pe fiecare temă în parte am schițat doar uh, această, am schițat doar uh, capitolele acestea în intervenția mea. Oricum, uh, raportul nu este unul nou pentru dumneavoastră, a fost deja discutat, a, îl discutăm din nou pentru că între timp s-a terminat procedura de traducere a documentului. Și am mai discutat și la întâlnirea cu Parlamentele Naționale despre subiectul acesta. Eu cred, de asemenea, că Uniunea Europeană trebuie să fie mai reactivă în uh, ceea ce privește criza refugiaților, în ceea ce privește combaterea terorismului. Haideți să vă dau un uh, exemplu concret. Franța a folosit articolul 42.7 după atacurile teroriste. Toate, toți membrii Consiliului Comisiei au început să caute în tratat ce articol e ăsta. Conform articolului, uh, avem uh, de-a face cu o acțiune interstatală, nu la nivel de Uniune Europeană. Și iată, constat că nu există niciun fel de coordonare. Unul se ocupe de monitorizarea a aviației sau mișcărilor aviatice, alții trimit avioane, alții trimit uh, soldați, dar cine coordonează toate lucrurile acestea. În momentul în care uh, se decide o astfel de implicare, uh, teoretic, uh, implicarea ar trebui să aibă la bază o coaliță, co- coaliție a celor dornici să participe la genul acesta de, de misiuni. E nevoie de un, un sediu central, e nevoie de un coordonator, ori noi nu avem așa ceva în momentul de față. Deci, iată, Până la urmă, mișcările sau acțiunile au fost întreprinse, dar în ce măsură acțiunile acestea sunt într-adevăr eficiente? Dacă ar fi să evaluăm rezultatele obținute, cred că am fi uh, dezamăgiți acum la șase, șase luni de la începerea uh, uh primelor uh, pași nu am putea explica cetățenilor ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat și ce am reușit să obținem. Deci deciziile luate au fost lipsite de transparență și, în plus, mai sunt și ineficiente. E clar că cetățenii nu pot decât să spună că așa ceva nu se mai, uh, nu se mai poate, nu mai poate continua. Asta este realitatea cu care ne confruntăm. Asta este realitatea cetățenilor și, din păcate, realitatea resimțită de cetățeni este singura valabilă din punct de vedere politic. Și dacă nu acoperim această propastie, atunci, mai mult ca sigur, vom pierde întru totul ce, încrederea cetățenilor europeni. Sunt dispus să discut uh, în detaliu fiecare punct uh, cu dumneavoastră nu, nu vreau să credeți că am folosit uh, prilejul acesta pentru a-mi descărca frustrarea, dar vreau să sper că anul acesta va fi anul în care vom reuși să depășim provocările mari, uh, precum Brexitul, Brexitul că vom uh, reuși să ținem în șah, de asemenea, grupările politice extremiste care devin din ce în ce mai puternice. Deci, sper că vom putea face asta anul acesta, pentru că anul 2016 ar putea fi un an hotărător. Iată de ce consider că trebuie să ne concentrăm uh, cu toții pe, ceea ce anume pute, pe ce anume putem face uh, pe baza tratatului în vigoare pentru a găsi uh, soluții în interesul cetățenilor, soluții în sensul transparenței și mai bunei coordonări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aveți cuvântul pentru întrebări sau comentarii. Uh, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 12 februarie, dacă nu mă înșel. Deci mai e încă vreme. Dar mai avem uh, timp și pentru discuții. Pascal Giron. 12 februarie este termenul limită. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mi-e greu să iau cuvântul după uh, cuvintele strălucite uh, ale lui uh, El Elmar Brock, însă uh, dar fiind că prietenul uh, și colegul uh, Sven Kigold nu poate participa astăzi, va trebui să prezint pe scurt textul. Sven Kigold uh, împărtășește în parte cele spuse de acest raport, afirmațiile acestui raport și cred că dacă ar fi ascultat cele spuse, ar fi fost de acord și cu acestea. Uh, Sven Giegold vă cere să insistați asupra clauzei pasarelă și asupra faptului că articolul 48 din tratat care permite trecerea de la un vot în unanimitate la un vot în majoritate calificată ar trebui să fie mai mult utilizat. Uh, Sven uh, insistă asupra faptului că acesta ar putea fi folosit pe mai multe domenii, cum ar fi resursele proprii din uh, cadrul financiar multianual, pe politicile de mediu, care la rândul lor au un efect asupra politicilor energetice. Pentru că se revine asupra acestor chestiuni de unanimitate. Deci raportul ar trebui aprofundat în acest uh, sens. În ceea ce privește Eurogrupul, se pun mari întrebări în privința transparenței acestuia, date fiind greutățile cu care ne confruntăm acum. Prerogativele acestui, uh, competențele acestui Eurogrup cresc, iar uh, transparența scade spre a deveni într totul opacă. În ceea ce privește controlul la frontiere, nu uh, pune niciun fel de problemă în ceea ce privește gestionarea uh, cât mai comună la nivel european, dar ar trebui să se insiste mai mult pe garantarea drepturilor fundamentale ale solicitanților de azil, pentru că ei uh, au o, o situație foarte precară, marcată de suferință, deci ar trebui să uh, fie luați în seamă în mod mai oficial și mai consolidat. În fine, așa cum a spus domnul Brock, foarte clar, de altfel, Uniunea Europeană poziția Uniunii Europene în ceea ce privește terorismul și securitatea sa uh, este șchiopătândă, mai ales în ceea ce privește schimbul de informații. Unele state membre, printre care și Franța, uh, Uh, tratează această chestiune în mod destul de mm, facil, aș spune eu. Uh, și uh, statele aruncă, unele state aruncă vina pe umerii Europei, în timp ce Franța este una din țările care a blocat în mod repetat schimbul de informații. Deci raportul dumneavoastră ar trebui să sublinieze faptul că marea problemă europeană, atât în ceea ce privește terorismul cât și crima organizată, o reprezintă înainte de toate schimbul de informații între țări și serviciile de informații. La fel stau lucrurile și în justiție, dar, mă rog, raportul dumneavoastră nu face referire la aceasta. Faptul că la nivel european nu există un procuror european este o lacună uriașă în sistemul de informații. Iată uh, ce m-a rugat Sven Gigol să vă transmit. Richard Corbett Da, uh, în privința termenului limită pentru depunerea amendamentelor. E o mică chestiune de natură politică. N-ar trebui să așteptăm uh, până după Consiliul European din februarie, pentru că nu știm care vor fi hotărârile acestuia însă s-ar putea să se ajungă la unele concluzii care să aibă o greutate asupra uh, chestiunii de față în privința tratatelor. Da, o să, vă, ți-aduce aminte când e Consiliu? A 17-18, deci o săptămână mai târziu decât uh, data limită. Da, vom verifica dacă se poate. Deci, deocamdată mai continuăm discuțiile pe fond. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor Breso și Broc pentru prezentările lor. Nu o să vă mire. că n-am putea să fim mai în dezacord decât suntem fără să mă întind, am să-mi apăr argumentele. Oricum, îi mulțumesc doamnei Breso pentru deschiderea de care a dat dovadă. Uh, în ceea ce mă privește, țin să-i mulțumesc și domnului Brock, dar poate mai puțin, pentru că m-a calificat drept uh, reprezentant al extremei drepte. Integrarea europeană într-o Uniune Europeană, uh, așa cum o concepeți dumneavoastră, nu este singura variantă. Se mai poate uh, marșa și pe cooperarea între statele membre în condițiile în care statele membre să-și păstreze întru totul autonomia. În schimb, din spusele dumneavoastră uh, reiese clar că vă doriți o uh, Europa care să sufoce practic uh, statele membre. Mm dacă lucrurile au luat o razna, acest lucru nu se datorează extremei drepte, ci se datorează faptului că chiar dumneavoastră ați, împrins, ați împins integrarea mult prea departe. Și asta în... împotriva voinței cetățenilor europeni, voință care reieșea clar din rezultatul referendumurilor. Gândiți-vă și la rezultatul ultimelor alegeri. În multe state membre lucrurile erau clare ca urmare a alegerilor europene. Credeam că ați tras vreun învățământ din aceste alegeri, dar s-ar părea că nu. Nici nu vreau să aduc în discuție raportul Verhofstadt ceea ce privește revizuirea tratatelor, însă chiar și raportul de față se împotrivește și încalcă principiile fundamentale, și anume faptul că uh, sentimentul general în Europa este că lucrurile au fost împinse mult prea departe. Faceți pe niznaiul și o faceți, nu știu, aș spune chiar, chiar aproape mm, cu o fervoare religioasă. Nu o să vă surprindă nici de cum faptul că voi uh, înainta destul de multe amendamente care cu siguranță nu vor folosi la mare lucru, însă o voi face măcar din principiu. Faceți. Uh, afirmațiile din acest raport nu se bazează nici de cum pe mă, realități și pe sentimentul cetățenilor publici, cetățenilor europeni. Nu știu, poate chiar credeți ceea ce spuneți, dar în toate statele membre, tocmai Asta este problema. Dumneavoastră spuneți că metoda comunitară ar fi superioară. și că, de fapt, uh, federalismul este cheia uh, prin care s-ar rezolva toate problemele. Însă, în statele membre se dorește dezbaterea acestor idei. Deci nu uh, se pune problema fie toată lumea este de acord, fie nu mai există nimic. Nu uh, ajungem în brațele haosului atunci când unii sunt de o părere și alții de alta la nivelul statelor membre. Și nu trebuie spus, trebuie ori majoritate calificată, ori unanimitate. În orice caz, ar trebui ca toate aceste chestiuni să facă obiectul unor dezbateri. Date fiind provocările legate de securitate în uh, vecinătatea Europei, s-a mers uh, încetul cu încetul către crearea unei uh, politici de apărare comune, spuneți în raport. Dar criza refugiaților uh, și spuneți că criza uh, refugiaților de asemenea indică nevoia unei uh, astfel de politici de apărare comună. Păi de unde și până unde? Pe mine nu mă convingeți nici de cum. poate reprezenta și o anumită majoritate, dar democrația înseamnă mai mult decât să impui voința majorității asupra minorității. Nu, înseamnă și că trebuie să pleci urechea la uh, voințele și uh, preocupările electoratului. dar uh, nici și uh, faptul că negați practic uh, sentimentul eurosceptic nu este nici de cum o atitudine democratică. Evoluția în materie de fiscalitate a Uniunii, în materie de politică de apărare comună, politică economică, Toate acestea arată că nu e cazul să facem și să faceți aceeași greșeală ca în cazul monedei unice. Iar uh, opinia publică europeană clar nu vede cu ochi buni astfel de abordări. Prin amendamentele pe care le voi depune, voi, uh, uh, voi arăta încă și mai mult dezacordul față de documentul dumneavoastră. Deci uh, aveți uh, și tocmai ce ați avut uh, posibilitatea să vă exprimați în mod democratic. Eu... Nu, nu, nu, vorbeam despre comisia noastră. Și repet faptul că fiecare are dreptul să se exprime în comisia noastră domnul Kazimir Ujandowski. Bardzo krótko w dziedzinie, której o dziedzinie, która jest przedmiotem zainteresowania pana, pana posła Broka i Vă mulțumesc. Foarte pe scurt. Pe toți ne interesează securitatea în Europa se vorbește despre îndreptarea către o politică comună de apărare, la punctul B. Sunt uh, întru totul convins că am putea lua în considerare o cooperare mai strânsă în domeniul securității comune. Însă ar trebui să sporim uh, cheltuielile în materie de securitate în statele membre Câteva state membre uh, cheltuiesc 2% din PIB pentru apărare, cum ar fi Polonia sau Franța, însă marea majoritate a statelor membre nu cheltuie nici pe departe un astfel de procent din PIB pentru apărare. Și nu cred că ar contribui la securitatea continentului european. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Dacă statele membre nu își uh, măresc cheltuielile pentru apărare, atunci niciun fel de altă procedură nu va avea succes. Nu știu, poate Comisia Europeană în uh, evaluarea pe care o face în privința politicilor bugetare din statele membre ar trebui să evalueze cu mai multă atenție cheltuielile în domeniul apărării. Poate de aici ar trebui să pornească mm, solidaritatea europeană în ceea ce privește apărarea comună. Mulțumesc, Barbara Spinelli. Grație. Mulțumesc. Două observații din partea mea, pe conținut și pe metodă. În ce privește conținutul? Am fost frapată de intervenția domnului Brock. După părerea mea, dumnealui a dramatizat puțin situația din Uniune. A vorbit despre un an în care se va hotărâ destinul Europei. Da, sunt de acord cu dumnealui. În acest an, orice fel de abordare lipsită de transparență, orice atitudine lipsită de răspundere riscă să fie periculoasă. Pentru că cetățeanul percepe realitatea. Realitatea pentru el. Și realitatea pare foarte confuză. Nu deoarece Europa sau Uniunea Europeană merge prea repede. Eu nu cred că cetățeanul se așteaptă să um, încetinim pasul. Nu, cred că cetățenul vrea să înțeleagă ce se întâmplă, vrea să se simtă parte integrantă a unui proiect E adevărat însă că în raport se vorbește despre o uniune din ce în ce mai uh, strânsă. Și eu, ca și grupul verzilor, suntem convinși că trebuie să folosim într-o mai mare măsură clauza pasarelă. Pentru că atunci deciziile ar fi mai puțin opace. Sunt îngrijorată de consolidarea rolului anumitor organisme care, după părerea mea, sunt pf, uh, um, dovada lipsei de transparență din Europa. Mă gândesc mai ales la Eurogrup. Eurogrupul nu dă seamă în fața Parlamentului, nu este transparent, ne dă senzația că um, nu ia decizii responsabile, nici măcar nu există procese verbale acestor reuniuni și creșterea rolului lor este îngrijorătoare, cel puțin din punct de vedere al cetățenilor. Gândesc la fel și în ce privește Frontex, care va avea noi misiuni în țări terțe, misiuni care sunt foarte asemănătoare unora de politică externă. Iar în ceea ce privește politica, refugiații, clima, terorismul, eu cred că trebuie să să avem o vedere pe termen lung și nu Um, așa doar tangențială, punctuală și vă sunt recunoscătoare pentru că ați petrecut mult timp și ați consacrat multe uh, reflexii acestei viziuni pe termen lung. Să nu uităm că există probleme legate de drepturile refugiaților. La fel și în ce privește Uniunea Monetară, politica de austeritate. Să nu uităm că aceste drepturi trebuie să fie prezervate. Vom avea în curând refugiați din motive de climă. Apoi, observați în ce privește metoda. Am primit foarte târziu acest raport, din păcate. Și ar fi bine dacă am mai avea ceva timp de reflecție și să avem o nouă întâlnire între dumneavoastră și raportorii din umbră, pentru că raportul dumneavoastră este foarte important. Și mă întreb dacă n-ar fi util să avem un termen de depunere a amendamentelor mai lung ca să putem discuta mai pendelete. Și vă mulțumesc amândurora pentru toate eforturile. Da, mulțumesc. Domnul Rahel acum are cuvântul. Thank you very much, Chair. Uh... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă președinte. Really, uh, uh, we have really here a very, very good report. Uh, uh... Raportul nostru este unul foarte bun. E o chestiune foarte complicată. Nu știm cum putem să îmbunătățim integrarea la nivel european sau nu știam uh, cum să facem asta pe baza tratatelor în figoare, dar iată găsim răspunsuri în raportul dumneavoastră. Prin urmare, ați făcut o treabă foarte bună. De asemenea, raportul dumneavoastră este un fel de foaie de parcurs pentru reformele pe care le putem înfăptui respectând spiritul și litera tratatelor. De asemenea, dați-mi voie să vă spun că sunt uh, la fel de pesimist ca și Elmar Brock în ceea ce privește contextul actual. Informațiile de care dispunem sunt mai multe decât îngrijorătoare și tocmai de aceea cred și sau sper că măcar unele dintre soluțiile scrise aici ar putea să ne ajute să depășim situația cu care ne confruntăm. Există însă două subiecte pe care mi-aș dori să le uh, tratați într-o manieră mai concretă sau să le clarificați și anume, care este viziunea dumneavoastră asupra rolului Consiliului European? Acum, din câte văd eu, cel puțin din perspectivă constituțională, Consiliul European este un fel de colegiu al uh, șefilor de stat și de guvern uh, într-un sistem semiprezidențial, sistem politic semiprezidențial șefii de stat și de guvern uh, se reunesc acolo ei între ei și mi se pare că își depășesc cu mult atribuțiunile. Prin urmare, care este părerea dumneavoastră? Cum anume sau care anume este rolul Consiliului European conform uh, tratatelor în vigoare? Văd că sunteți critici, dar mi-ar plăcea să vă clarificați poziția pe marginea subiectului acestuia. Mai există un subiect uh, pe care mi l-aș dori clarificat, și anume rolul uh, Uh, grănicenilor, grănicerilor și a pazei de coastă în contextul crizei refugiaților. Aceste organisme ar putea funcționa ca un fel de autorități polițienești la nivel uh, european. Cred că de aici am putea începe eforturile în direcția creierii unei armate europene. Eu cred că o pază de coastă o, și un colectiv de grădiniceri europene ar putea să fie un început. Cu toate problemele pe care le avem în momentul de față, avem nevoie de un început. La ultimul summit am fost dezamăgit de faptul că propunerea comisiei, care nu era una perfectă, dar măcar era rezonabilă, și care fusese până la urmă bine primită, cel puțin în anumite cercuri, nu s-a bucurat la nivel of- oficial, formal, de prea multă susținere. Dar cred că până la urmă ar putea fi o soluție la o criză. Pentru că, până la urmă, consider că criza aceasta a refugiaților, criza demografică, cu care prima criză are mult de a face, eh, sunt subiecte cel puțin la fel de importante ca și criza economică. Deci, prin urmare, acestea au fost cele două eh, comentarii ale mele. Dar ansamblu, după cum spuneam de la bun început, sunt foarte satisfăcut de raport. Ați venit cu propuneri concrete în raportul dumneavoastră. Uh, propuneri care pot fi puse în aplicare în cazul în care se dorește punerea lor în aplicare. Sper că pe baza acestora am putea să depășim criza cu care ne confruntăm în momentul de față. Doamna Pervan și Perez. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, stimaților raportori. Misiunea a fost dificilă până în momentul de față, dar devine din ce în ce mai dificilă. De ce spun asta? Spun asta pentru că de la momentul uh, lansării inițiativei până la scrierea uh, raportului, uh, multe s-au petrecut, multe s-au schimbat. Vedem că tensiunile, angoasele se intensifică și această intensificare nu afectează doar funcționarea instituțiilor uh, europene, Și mai mult decât atât, ne dăm seama că până și, că anxietatea și tensiunea începe să domine până și instituțiile europene și, și asta trebuie să schimbăm și asta, despre asta vorbiți dumneavoastră în raportul dumneavoastră. Pe mine mă preocupă, ca de obicei, două lucruri. În primul și în primul rând, cu sau fără schimbarea tratatelor, chiar și clauza pasarel nu va putea fi pusă în aplicare pentru că statele membre nu își doresc o astfel de clauză, nu își doresc astfel de rezultate. Cei dintre noi, cei care cunosc importanța construcției europene, fără a fi neapărat uh, uh, federaliști, cei dintre noi care știu că suntem mai puternici împreună decât de unii singuri, uh, simt că că Uniunea Europeană nu acționează suficient de uh, decisiv, nu, nu este suficient de implicată în ceea ce privește rezolvarea problemelor economice și e nevoie pe plan economic de o intervenție mai sporită din partea Uniunii Europene. După aceea, nu doar economia este, este un subiect de discutat, ci și uh, și iată schimbările climatice și în acest context uh, deciziile luate la COP21 la Paris trebuie să se transforme în măsuri la nivel uh, de Uniune Europeană, măsuri care nu trebuie pe care nu trebuie să le lăsăm uh, doar în sarcina planului Juncker. Trebuie să facem mai mult. De asemenea, trebuie să tragem învățămintele din evenimentele trecute atingeți subiectul acesta, dar așa întreagă, întreagă în uh, raportul dumneavoastră. Pentru că n-am terminat, uh, într-adevăr, Uniunea Economică și, și Monetară, n-am finalizat-o exact, uh, nu i-am oferit acestui organism instrumentele sau nu am prevăzut instrumentele necesare pentru atingerea ambițiilor celor mai de sus, celor mai prioritate prioritare. Și iată, genul acesta de abordare așa a pașilor uh, mărunți, care niciodată nu duc la coagularea unor măsuri cu adevărat uh, europene, uh, se vede și în alte domenii, spre exemplu Schengen sau apărarea, etc. Deci, iată, Dumneavoastră spuneți bine, trebuie să utilizăm toate resursele pe care ni le pune la dispoziție tratatul. Dacă am intra însă în detalii, ne dăm seama că multe detalii lipsesc, în ciuda importanței lor din raportul dumneavoastră. Deci, cu siguranță, multe amendamente în acest uh, context Uh, sau pe aceste subiecte vor fi depuse. Uh, bine, îmi dau seama de complexitatea raportului și de complexitatea situației, dar uh, trebuie să ținem cont de faptul că, mă rog, raportul până la urmă nu este chiar atât de complet. Exemplu, în ceea ce privește, sau pe plan economic, eu lucrez cu domnul Beghe. Dumneavoastră, în momentul, în raportul dumneavoastră, vorbiți despre capacitatea bugetară și în cadrul uh, tratatelor, aveți uh, un fel de ambiție pe care nu o înțeleg întru totul. Deci, uh, prin urmare, cred că ar trebui să ne adaptăm puțin la abordarea Comisiei competente pe fond pe tema aceasta. Deci, poate că metodologia dumneavoastră ar trebui să fie uh, rafinată în ceea ce privește problemele bugetare. Și după aceea, Uh, ca să răspund la comentariul făcut pe tema utilizării articolului 42.7. Acest articol este parte integrantă a tratatului de la Lisabona și a fost folosit uh, așa cum ar trebui să fie folosit. Eu mă bucur de faptul că până la urmă s-a recurs la, acest măsură, la această măsură, la acest articol, că convenția nu a mers suficient de departe, asta regret și eu și regretă și domnul Brock și știm care au fost motivele eșecului. Și tocmai pentru că știm care au fost metodele uh, eșec, sau motivele eșecului, ar trebui să fim mai precauți în uh, formulările noastre. Deci nu cred că ar trebui să spuneți că utilizarea acestui articol a fost în sine o eroare. Uh, nici pe departe. Iată, utilizarea acestui articol este până la urmă o dovadă a faptului că, iată, tratatele nu oferă mai multe instrumente la dispoziție și utilizarea articolului în sine este o, un caz de exploatare a instrumentelor uh, puse în, în, uh, la dispoziția noastră de către aceste tratate. Dar dezbaterea ar putea să fie continuată și sper să o facem. Nu mai există alți uh, colegi care să dorească să intervină. Le dau cuvântul colegilor. Vă mulțumesc. Cred că trebuie să reținem un lucru Noi vrem să spunem în raportul nostru care este politica sau care trebuie să fie politica. Nu vrem să detaliem uh, ramuri ale politicilor în parte. Deci asta pornind de la uh, comentariul făcut de Pervonș pe tema bugetului. Dacă există dorința, dacă există foința, dacă există instrument, uh, instrumentele, uh, sau dacă au fost folosite instrumentele, asta nu ne interesează. Noi vrem să vedem ce este posibil posibil în contextul uh, articolelor în vigoare din tratatul de la Lisabona. Deci, poate că trebuie să schimbăm formularea aici pentru a, a elimina nedumeririle sau confuziile. Noi nu trebuie să ne aliniem la poziția Comisiei Econ sau a Comisiei pentru Bugete, ci pur și simplu trebuie și vrem în raportul uh, nostru uh, Uh, să spunem ce se poate face în cazul în care se dorește a se facă. Chestiunea pusă în discuție de Gigold cu pasarela, cu clauza pasarela și uh, doamna Spinelli a vorbit despre același lucru. Să nu uităm că lucrurile acestea, majoritatea sau decizia prin majoritate există deja, este deja statutată în tratat. Dar problema este că sistemul acesta nu este folosit și ne amintim că au existat uh, o serie de contexte în care deciziile lua, luate pe bază de majoritate nu au fost puse în aplicare. Prin urmare, în momentul de față există miniștri care nu, fie nu mai au uh, curajul să spună ce vor, fie dau mâna să înțeleg unii cu ceilalți astfel încât uh, toată lumea să aibă de câștigat și asta de dragul uh, unanimității. Eu spun că principiul majorității nu este folosit de uh, Consiliul în momentul de față și asta este o încălcare a tratatelor din nou și din nou sunt încălcate uh, tratatele. Noi ce facem în momentul de față? Folosim ca uh, Consiliul, ca uh, sferă mm, care are dreptul de a decide în situațiile în care nu se poate ajunge la o, o decizie în celelalte foruri. Dar uh, Acceptând această practică, practic am transformat Consiliul într-un fel de într-un fel de instrument și, și actor, organ legislativ. Ori Consiliul nu este un, uh, un organ uh, legislativ. Și lăsând totul uh, să, să curgă până, sau să lăsând deciziile să curgă până la nivelul Consiliului și permițând Consiliului să ia o decizie pe marginea mai multor sau până la urma tuturor politicilor, practic încălcăm și noi tratatul și transformăm acest organ în ceva ce nu, ce nu este sau nu ar trebui să fie conform tratatelor și astfel uh, încălcăm transparența și încălcăm așteptările cetățenilor europeni. Vedem ce se, cum, cum tratează Consiliul diferitele su, subiecte. Uh, tratamentul, abordarea Consiliului nu este neapărat cea mai uh, potrivită. După aceea se vorbea despre cooperare. Într-adevăr, cooperarea nu funcționează, nu funcționează absolut deloc. Europolul primește uh, informații din partea cinci state membre și nu sale mari, nici pe departe și în contextul ăsta ne întrebăm cum, de ce nu reușim să combatem uh, uh, terorismul. Acum, ca răspuns la intervenția colegului din țările de jos, nu știu dacă să mă lungesc sau să fiu uh, subcintă, într-adevăr, am vorbit uh, despre partidele de extremă, dar nu mă așteptam la o asemenea reacție. Noi ne, nu ne dorim Uh, o uniune sau să creăm Statele Unite ale Europei. Nu, nici pe departe. Ne dorim ca statele membre să fie în continuare sub, suverane și în același timp membră a, unor, a unei uniuni care să respecte voința statelor membre. Dar în același timp trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană Uh, chiar dacă nu își poate asuma competențe cu de la sine puterne, putere, trebuie să aibă instrumentele necesare pentru a pune în aplicare acele competențe care i-au fost puse în, uh, în cârcă de către statele membre. Uh, vedem că există o grămadă de exemple, o, o grămadă de exemple uh, în care, până la urmă, Uniunea Europeană nu a putut face ceea ce trebuia să facă, ceea ce uh, avea rolul de a face, pentru că statele membre nu i-au permis să facă lucrul acesta. Uitați-vă ce se întâmplă cu refugiații. Nu, nu e un secret. Uh, trebuie să avem uh, posibilitatea de a acționa. Uh, e clar că provocările cu care ne confruntăm acum necesită o Uniune puternică, o Uniune Europeană puternică, criza din Orientul apropiat, cel din mijlociu, uh, criza um, climatică, războiul din Africa subsahariană, criza migranților, foamea la nivel mondial interesele noastre comerciale în contextul global, ei bine, toate aceste provocări nu pot fi de, depășite uh, de vreunul dintre statele membre uh, de unul singur. Nici măcar țările de jos nu poate să se ocupe de toate astea de una singură sau de unele singure. Deci tocmai de aceea avem metoda aceasta comunitară, comună, comuni, uh, metodă comunicare pe care ar trebui să o folosim cu adevărat. Uh, am uh, creat metoda comunitară, am creat un cadru legislativ obligatoriu care până la urmă ne-a ajutat să depășim și să rezistăm mult mai bine decât alții, până și crizei uh, financiare și economice din 2008. Colegului polonez nu-i mai pot uh, răspunde acum, dar poate îi veți transmite răspunsul meu. Uniunea Europeană și bugetul de apărare. Uh, da, mi-ar plăcea ca fiecare stat membru să ofere 2% uh, din PIB-ul, uh, deci toate statele să ofere 2% din uh, PIB-ul lor pentru apărare. E drept că prin procentul acesta scade. Dar dacă adunăm toate procentele la nivel de Uniune Europeană, ne dăm seama că deși se investește până la urmă mult în, uh, um, în uh, resursele acestea de apărare, o, mm, rezultatele obținute nu sunt neapărat cele mai bune sau nu sunt neapărat eficiente dacă e să ne comparăm până și cu rușii sau cu americanii. Cred că dacă am pune în comun resursele noastre am reușit să fim mult mai eficienți. După aceea, am, la următoarea întrebare am uh, răspuns, cred, deja. Uh, era vorba despre Consiliul uh, European, până la urmă Consiliul European trebuia să să vină cu linii directoare, să, să, să se ocupe de creionarea liniilor directoare. Asta era uh, rolul Consiliului de la bun început, nu trebuia să se ocupe de fiecare chestie, chestiuță în parte, cred că Consiliul ar trebui să se întoarcă la rolul acesta. În ceea ce privește paza de coastă și vamei și grănicerii europeni, uh, mi se pare o foarte bună idee. După aceea, la ultima întrebare, cred că am răspuns deja când vorbeam despre buget. Iată, sunt la finele intervenției mele, dar n-am terminat nici pe departe. Molto brevemente, intanto... Foarte pe scurt. Mulțumesc colegilor pentru numeroasele observații pe care mi le-au făcut și am să prezint amendamente și probabil că și ei o să prezinte amendamente ca să își clarifice propunerile și cred că Elmar este de acord cu ideea că putem să ne întâlnim din nou cu raportorii din umbră ca să discutăm mai în profunzime, cu atât mai mult cu cât mulți dintre raportorii din umbră astăzi nu erau prezenți și vor dori să mai vorbească cu noi. Mulțumesc celor care au subliniat aspectele pozitive ale acestui document. Oricum, prin definiție, este un document limitat și mă gândeam la solicitările pe care le-a făcut Pervanș Berez. Noi n-am dat uh, multe detalii apropo de temele pe care le-ai menționat tu, dar uh, putem să modificăm. Obiectivul nostru era să demonstrăm un lucru, Știm că tratatul de la Lisabona, așa cum a spus și Elmar, a fost aprobat și ratificat de anumite state membre de toate statele membre, mă scuzați, unele au organizat referendumuri asupra tratului constituțional și apoi referendumul asupra tratului de la Lisabona ca să-l aprobe. Și este dreptul uh, uh, unul și același valabil pentru toate statele europene. Însă, nu putem să spunem că mergem prea departe, atâta timp cât rămânem în limita tratatelor. Suntem o uniune de state, nu o, o, o federație în sensul general al termenului sau după modelul american. Cetățenii, prin intermediul uh, regulilor lor constituționale, au acceptat aceste tratate. astăzi Europa este percepută în mod negativ de către cetățeni. Ori pentru că nu am avut instrumente suficiente sau pentru că uh, nu le-am folosit pe deplin. Și acum ar trebui să dăm uh, răspunsuri mai rapide, pentru că în trecut n-am putut să le dăm față cu criza economică. Poate că anumite state mai mici au dat niște răspunsuri mai eficiente și care au putut să-i protejeze mai bine pe cetățeni. Dar oricum este o discuție pe care putem să o avem de mii de ori, dar ar fi fost mult mai greu, ar fi fost mult mai greu dacă fiecare stat trebuie să se descurce pe cont propriu. Și vedem acest lucru cu țările de dimensiuni medii și care au făcut alte alegeri și care acum uh, um, suferă de consecințele acestor alegeri. Am mers foarte departe cu procesul de integrare europeană. Atunci când o instituție contează, aceasta oricum nu are cum să întrunească unanimitatea. Nu cred că există vreo instituție democratică unde există o o majoritate de 90%. Aceasta este realitatea din UE. Noi suntem niște instituții, ca de exemplu Parlamentul European, care ia hotărâri importante pentru cetățenii europeni, dar aici există majorități și opoziție. Și e normal să fie așa. Și totul depinde de felul în care se poziționează cetățenii. Eu vin într-o țară care a organizat un referendum ca să avem o Europa federală și la acest referendum s-a vorbit, s-a votat da în procent de 98%, deci eu mă simt legitimă să vorbesc despre o Europa federală. Dar poate că pe vremea aia eram puțin idealiști. Nimeni nu se aștepta la asemenea probleme. Acum suntem conștienți de realități și știm că nu putem decât să cedăm uh, o parte din competențele statelor, din puterile statelor către nivelul european. Dar există de obicei forțe politice uh, pro și contra. Colegul Ierdovski, care mai mult ca sigur este eurosceptic pentru că vine într-un partid eurosceptic, însă a spus că apropo de apărarea comună, aceasta este importantă pentru că Polonia n-ar fi stare să-și apere singură frontierele. O apărare în comun a Uniunii Europene. Cetățenii nu îi se opun pentru că există, ci pentru că nu există. Deși putem să o transformăm în realitate în temeiul Tratatului de la Lisabona. Deci dacă mâine am fi atacat, să nu ne gândim cine ar putea să ne atace, dar dacă suntem atacați, ar trebui să cerem ajutorul NATO. Practic cui? Americanilor. Pentru că ei au putut să se unească mai repede decât noi, dar nu mi se pare normal să cerem altora să rezolve problemele Europei. Sper să mai avem ocazia să discutăm despre aceste subiecte. Dacă președinția este de acord Cred că colegul Corbet are dreptate. Și anume că atunci când stabilim termenul pentru amendamente, trebuie să ținem cont de felul în care vor evolua discuțiile uh, uh, asupra chestiunii britanice. Deci s-ar putea să ne dorim să spunem ceva și în raportul nostru despre uh, acest subiect. Deci o săptămână în plus putem să acceptăm. Oricum contez pe capacitatea dumneavoastră de a găsi o soluție. Mulțumesc. Elmar, înainte să iei cuvântul, vreau să explic. Astăzi ne gândeam că vom vota pe 14-15 martie în comisie, dar pentru aceasta ar trebui ca pe 22 și 23 februarie să putem să vorbim despre amendamente. Deci, nu putem să facem ca termenul limită pentru amendamente să fie chiar în aceeași zi sau cu zi înainte. Consiliul are loc pe 18 și 19 februarie. Eu vă propun ca termenul limită să rămână 16 februarie, dar să acceptăm că se vor depune amendamente orale uh, în funcție de ce se întâmplă la Consiliul European. Și apropo de uh, Uh, referendumul din Regatul Unit, pentru că oricum nu suntem siguri. Deci dacă sunteți de acord cu ideea amendamentelor orale, poate că aceasta este soluția. Deci termenul limită pentru amendamente să rămână 16 februarie. cineva să pregătească amendamentele orale în engleză și să le includem pe lista de vot ca să nu schimbăm tot calendarul. Puteți să fiți de acord? Elmar, mai doreai să adaugi ceva? Argument uh, beeindruckt, dass wir uns möglicherweise mehr Zeit geben lassen können. Am fost uh, impresionat uh, de argumentul cum că ar trebui să ne oferim cât mai mult timp la dispoziție. Dar în același timp trebuie să ne oferim și marjă, marja necesară pentru a reacționa la cele decise. Deci s-ar putea să fie nevoie de o amânare a discuțiilor. Sunt de acord cu calendarul propus, dar ar fi păcat să mm, ținem cu dinții de calendarul uh, ăsta și atunci prin hei rup să încercăm a găsi niște majorități care nu ar fi suficient de covârșitoare. și then, deci rămâne 16 deci termenul uh, limită pentru depunerea amendamentelor, da? Bun, deci putem închide acest punct de pe ordinea de zi și trecem la ultimul de astăzi. E vorba de acordul interinstituțional pentru mai bună legiferare. Permiteți-mi pe scurt să vă reamintesc care sunt specificitățile procedurale pentru un astfel de raport. Comisia a propus în 19 mai, a înaintat o propunere pentru acordul interinstituțional pentru mai bună legiferare și ca urmare a deciziei conferinței președinților, la finele lunii iunie s-au lansat negocierile. Acestea au avut loc la, la nivelul partidelor politice. Uh, Giefer Hofstadt a fost numit drept negociator uh, la nivel politic de către conferința președinților. S-a constituit și un grup politic organizat uh, de președintele Parlamentului, care a negociat uh, la nivel tehnic. Președinții AFCO și jurii au fost invitați la reuniunile conferinței președinților în care Guy Herhofstadt a făcut prezentarea rezultatelor sesiunilor de negociere. De asemenea, domnul Verhofstadt a fost invitat la Comisia AFCO și a prezentat raportul rezultatelor la jumătatea parcursului și apoi în 16 decembrie. Deci rezultatele acestor negocieri. În AFCO s-au prezentat, prezentat și prioritățile într-un document informal și apoi la încheierea negocierilor în luna decembrie, conferința președinților din 16 decembrie, mai precis, a aprobat rezultatele acestor negocieri, adică președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice. De asemenea, au acceptat conceptul uh, de a avea două rapoarte în ceea ce privește acest acord interinstituțional în privința unei mai bune legiferări. Primul raport este unul oficial, în conformitate cu regulamentul de procedură, pentru aprobarea în plen pentru a obține autorizare, autorizația din partea președintelui Parlamentului European pentru semnarea acestui acord interinstituțional. Acordul a fost aprobat de către Consiliu și Comisie în luna decembrie. Acestea așteaptă acum, deci, ca Parlamentul să-și definitiveze poziția. Conform, uh, conform uh, articolului 295 din tratat, un astfel de acord interinstituțional la finele negocierilor nu poate fi schimbat în mod unilateral de către una dintre instituții. Cu alte cuvinte, în cazul în care Parlamentul European nu e de acord, nu poate decât să respingă textul acordului sau să îl aprobe. Și tocmai asta este scopul raportului mm, prezentat astăzi. La urma urmei, acest raport recomandă adoptarea rezultatelor, aprobarea rezultatelor negocierilor de către Parlamentul European și uh, um, încurajarea președintelui pentru semnarea acestui acord interinstituțional. Așa cum am spus și azi dimineață în cadrul reuniunii coordonatorilor, o spun și acum, Există o recomandare din partea conferinței președinților uh, pentru Comisia AFCO de a prezenta un nou raport, un raport în privința punerii în, aplicării și, uh, punerii în aplicare și a interpretării anumitor uh, chestiuni care trebuie revizuite mai în amănunțime. tocmai pentru a ne asigura că punerea în aplicare este bine înțeleasă de către toate instituțiile. Aceasta în caz, ar putea duce și la schimbarea regulamentului de procedură a Parlamentului. Deci cel de-al doilea raport va fi făcut de Richard Corbett din Comisia AFCO. Știm că și Comisia Jurii cere să facă acest raport. Rămâne de văzut dacă o facem împreună sau doar noi. În mare, cam asta este situația. Raportul pe care vi-l prezint astăzi e făcut din două părți. O parte cu rezoluția și apoi anexele. Cu acordul interinstituțional, anexa 1 și anexa 2, declarația comună a celor trei instituții. Se consideră că acest acord interinstituțional respectă echilibrul între instituții și nu încalcă acordul cadru în ceea ce privește relațiile dintre Parlament și Comisie. În rezoluție se face o listă a celor chestiuni care trebuie mm, lămurite suplimentar și pe marginea cărora trebuie încă să se mai lucreze. Greu de zis dacă e lung sau scurt acest document, dar totuși pe unele chestii, această listă, dacă e lungă sau scurtă, dar totuși e clar că aceasta necesită atenție. Dar această listă nu e o listă închisă, pot fi adăugate și alte elemente. Iar cel de-al doilea raport s-ar putea de altfel să extindă această listă. În rezoluție am uh, indicat și care sunt acele elemente care nu ne mulțumesc întru totul. Am spus că s-au făcut progrese, însă sugerez că ar trebui să mai lucrăm pe marginea cadrului de punere în aplicare, astfel încât uh, mecanismul la care se va ajunge să fie folosit cât mai eficient cu putință. Deci există elemente care pot fi îmbunătățite în ceea ce privește punerea în aplicare. Spre exemplu, schimbul reciproc de informații între Parlament și Consiliul European s-au înregistrat progrese foarte mari uh, în acest domeniu, însă mai rămân totuși multe de făcut pentru a atinge un echilibru între legislatori, pentru ca ambele părți să aibă mm, un, în ceea ce privește accesul reciproc al celor două instituții la informații. mai ales în ceea ce privește cadrul de punere în aplicare. De asemenea, în ceea ce privește transparența procedurilor legislative, cred că există o marjă pentru proceduri concrete care să poată apărea și care ar îmbunătăți, ar spori eficacitatea. și transparența. În ceea ce privește parlamentele naționale, trebuie spus că în rândul grupurilor politice atitudinea a fost destul de negative, negativă în ceea ce privește sporirea rolului parlamentelor naționale în acest acord interinstituțional. S-a considerat în general că nu acest acord este uh, locul potrivit pentru mm, o astfel de chestiune. Trebuie evaluate de asemenea consecințele noului acord interinstituțional în ceea ce privește regulamentul de procedură, dar nu numai și asupra celorlaltor acorduri, eh, mă rog, și aranjamente interinstituționale. Poate prin intermediul activității celorlaltor raportori s-ar putea um, propune o simplificare a arhitecturii aranjamentelor interinstituționale. În mare, cam uh, astea sunt rapoartele pe care vi le propun. Cei care au fost prezenți astăzi, știu că ne-am întâlnit atât cu ministrul din, uh, al reprezentant al președinției uh, olandeze, dar și unul al președinției luxemburgheze. Am vorbit despre relațiile interinstituționale și de cât de important uh, este uh, acest acord interinstituțional pentru relațiile dintre cele două instituții și pentru cooperarea dintre acestea. Veți avea timp pentru um, depunerea amendamentelor pentru acest raport, deci nu pentru acord, ci pentru raportul AFCO pe care vi l-am prezentat acum. V-aș propune ca 2 februarie să fie data limită pentru depunerea amendamentelor. Deci 2 februarie și apoi Deci, 2 februarie depunerea amendamentelor, 22 sau 23 februarie evaluarea acestora și votul pe proiectul de raport în aceeași zi, dacă sunteți de acord. Dacă vreți să-l introducem în plen în 1 martie, între 9 și 12. procedura nu ne permite să facem amendamente uh, asupra rezultatelor negocierilor. Deci, încă o dată, nu putem decât să aprobăm sau să respingem. Uh, deci să îl autorizăm pe președintele Parlamentului să semneze tratatul sau nu. Și asta în uh, acordul interinstituțional, iar acest lucru se bazează pe uh, litera tratatelor. Nu știu dacă, Richard, tu îți faci vânt cu foile alea sau chiar vrei să iei cuvântul. Nu, vreau și eu să mă înscriu pe lista de luare, la cuvânt, luare de cuvânt. Ești primul chiar. Deci mi-am adăugat numele la o listă de zero oameni. Super. În numele socialiștilor uh, salut proiectul de text uh, pe care l-ați redactat în calitate de raportoare. Um, accept și calendarul propus. Din partea grupului nostru vă pot spune că echilibrul din acest acord a fost de maximă importanță mai ales în câteva aspecte esențiale. În ceea ce privește dispozițiile privind programarea, evaluarea ex post și așa mai departe, a fost în regulă. Însă, în ceea ce privește evaluările de impact, aici uh, lucrurile au fost mai spinoase. Și anume, când intervin acestea și cât de extinse sunt. Acum se dorește ca aceste evaluări să intervină mai uh, repede, mai timpuriu în procedură și nu la sfârșitul legislaturii, procedurii legislative. Deci evaluarea de impact ar trebui să fie lansată de vreme și să fim ținuți la curent prin procedura legislativă. iar cei care sunt însărcinați cu luarea deciziilor să aibă toate informațiile și să existe dreptul, de, iar cei care au făcut evaluarea să poată avea drept de veto sau drept de blocare a procedurilor. Asta în primul rând. Cel de-al doilea element care ar trebui să reiasă mai clar din moțiunea de rezoluție, și vom înainta amendamente în acest sens, este următorul. Acolo când se vorbește de costul pe care îl uh, l-ar reprezenta mai puțină Europa sau uh, o lipsă de Europa. Deci povara legislației asupra IMM-urilor dar noi credem că ar trebui să um, existe o privire mai de ansamblu asupra consumatorilor, asupra mediului înconjurător, asupra unei palete întregi de aspecte, atât legislative cât și non-legislative. Câteodată, tocmai lipsa de legislație poate duce la um, o povară administrativă. Când facem lucrurile cum trebuie, legislația europeană uh, duce la o reducere a poverii administrative uh, prin uh, faptul că constituie un cadru unic și nu 28 de cadre legislative diferite și cred că acest lucru ar trebui să reiasă mai clar din text. Sunt de acord cu cele spuse în privința nevoii de monitorizare ulterioară deci, um, cu alte cuvinte, cel de-al doilea raport pentru a vedea ce fel de modificări ar trebui să fie făcute la nivelul nostru al Parlamentului. Deci nu e vorba doar de regulamentul de procedură din punctul meu de vedere, ci în general de practici. Fie că e vorba de cele administrative, fie de altele, fie că este vorba despre uh, Um, contactele și canalele de comunicare cu celelalte instituții. Însă, cred că acest raport uh, va putea înainta foarte rapid și încă o dată vă mulțumesc pentru el. Rainer Wieland. Mulțumesc, doamnă președinte spre deosebire de antevorbitorul meu, eu nu vorbesc uh, neapărat în numele grupului meu. Dar am vorbit în ultimele zile cu mai mulți colegi care nu sunt nici pe departe mulțumiți de rezultatul negocierilor. Acum știu care e situația. La final nu putem spune decât da sau nu. Și în unele cazuri mi-aș fi dorit poate formulări mai clare unele lucruri uh, nu apar deloc. Spre exemplu, numărul de întrebări pe care le adresăm uh, comisiei. Da, haideți să limităm acest uh, să ne limităm pe noi, dar și comisia ar trebui să se angajeze să răspundă mai bine. Disponibilitatea actelor legislative consolidate. După aceea, Mi-aș dori, uh, în ceea ce privește mai buna reglementare, ca cei din Consiliu și cei din Comisie să-și asumă angajamentul de a lucra mai strâns în cadrul Comitetului de Anchetă. Mi-aș fi dorit, uh, de asemenea, mai multă independență în ceea ce privește evaluarea analizelor de impact. Dar bine, cum spuneam, știu cum stau lucrurile și, în principiu, sunt de acord să folosim metoda propusă de către președintă. Dar există un lucru pe care nu pot să-l trec sub tăcere și care depășește până la urmă cadrul acesta procedural cu care ne-am obișnuit deja. Sunt uh, uimit de un fapt și domnul Broc a vorbit de, deja despre lucrul acesta. Știu uh, că există voci care susțin că nu avem uh, sau că uh, avem prea multe acorduri uh, în primă lectură. Dar nu știu pe nimeni care să ceară mai multe acorduri în primă lectură. Și acum văd că Comisia propune să folosim într-o manieră mai eficientă și mai rațională instrumentele pe care le avem uh, la dispoziție în a doua lectură și pornind de la realitățile pe care le știu eu din Parlament, ei bine, nu înțeleg cum am putut ajunge la acest rezultat, un rezultat pe care nu ni-l dorim. Și tocmai de aceea mi-ar plăcea să am o, o declarație din partea celor care au negociat acest acord. Dacă tot suntem fani ai transparenței, nu pot să înțeleg de ce exact pe punctul acesta am ratat. Și iată, transparența a, <laughs> a lipsit până și la, la nivel de negocieri pe marginea acestui subiect care vizează până la urmă transparența. N-am avut acel document cu patru coloane aici și nu înțeleg de ce uh, ne-am confruntat cu asta. Mulțumesc. Am să răspund în măsura posibilităților, dar mai întâi dau cuvântul doamnei McIntyre. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu sunt membru la Comisia AFCO, însă m-am implicat uh, foarte mult în procesul de revizuire a acordului în numele grupului ECRM și atunci astăzi vreau să vorbesc în numele grupului meu. Mai întâi vreau să comentez despre întreaga procedură. În mod obișnuit, când primim o propunere de la comisie, aceasta este atribuită comisiilor competente, care la rândul lor pot să depună amendamente. Trecem prin procedura de vot și apoi avem trilogul și ajungem la un acord. Avantajul trecerii pe la comisii este că avem suficientă transparență, transparența care le-a lipsit unora dintre noi. Și la Parlament, președinția a zis că uh, o singură persoană se va ocupa de acest acord. Da, aduc omagiu domnului Verhofstadt, care a vorbit cu toate grupurile politice și a acceptat unele dintre sugestiile care au fost făcute. Însă, un Parlament care se face avocatul transparenței și care dorea să simtă că și-a jucat rolul în timpul acestor negocieri, regret că s-a ales această procedură. În timpul discuțiilor pe care le-am avut cu domnul Verhofstadt, s-a vorbit despre supravegherea um, anuală și povara pe care o reprezenta această evaluare anuală au existat și alte idei valoroase care ar fi meritat să se afle în acest acord și am fi avut o mai bună punere în aplicare a acordului. Existau câteva priorități pentru grupul nostru, care de fapt nu figurează în textul final. Noi ne doream să existe un test obligatoriu de competitivitate și un test IMM-uri. Nu doar grupul meu, dar și, și PP-ul și ALDE își doreau să existe acest test obligatoriu pentru IMM-uri în legislație. Și doream de asemenea să existe o țintă obligatorie pentru reducerea poverii administrative. Toată lumea spune că e nevoie să se reducă această povară pe care uh, o creăm prin legislație, dar din păcate această țintă nu se află în acord și este o adevărată ocazie ratată. Cel de-al treilea lucru care ne lipsește este că avem nevoie de un organ independent de monitorizare a legislației. Am văzut propunerea comisiei și acest organ, de fapt, până la urmă, va fi subordonat total comisiei. Și este o greșeală din partea Parlamentului că a acceptat așa ceva. Iată cele trei principale ocazii ratate din punctul nostru de vedere. Înainte de a încheia, vreau să spun că ideea revizuirii celorlalte acorduri instituționale este una foarte bună și trebuie să aplicăm acest principiu refit și la uh, cadrul de reglementare. Și ideea dumneavoastră de a face un alt raport de proprie inițiativă mi se pare foarte bună. Uh, Mulțumesc, vreau uh, să subliniez două puncte deja menționate și să mai adaug un uh, comentariu. Dacă e drept ce spune Viland cu acordurile în prima lectură, atunci e un scandal, un scandal în adevăratul sens al cuvântului. Este ceva inacceptabil, ceva ce nu poate fi acceptat de Parlamentul European. Și tocmai de aceea cred că ar trebui să verificăm de ce s-a ajuns la așa ceva. Dacă lucrurile sunt uh, netransparente pentru oprima, opinia publică, atunci uh, Parlamentul nu ar trebui să cadă în aceeași uh, în aceeași greșeală, să facă aceeași greșeală. Dacă Comisia întinde o mână, este mai flexibilă decât Parlamentul și Parlamentul nu profită de ocazie, atunci e o mare greșeală. Acum, în ceea ce privește IMM-urile, sunt de acord cu colegul Corbett Ah, când spune că în aceste analize de impact trebuie inclusă o serie de criterii. Dar dacă analizăm efectele economice, atunci mi se pare normal să fie analizate într-o manieră specifică și IMM-urile. De ce? Pentru că asta este marea problemă de fiecare dată. Marile companii uh, sunt prezente, uh, își spun îngrijorările, se ține cont de ele, dar uh, micile uh, companiei sunt lăsate așa în umbră și tocmai de aceea e în interesul nostru al tuturor să protejăm uh, IMM-urile și cum putem face asta creând și punând în aplicare acest test despre care se vorbea. Nu te contrazic, domnule Corbett, uh, ci cred că pe lângă cele spuse de tine ar trebui să se pună în aplicare și aceste teste, să apare și aceste texte. După aceea, în ceea ce privește acordurile internaționale, acordurile comerciale, am uh, reușit să obținem trimiterea lor la Parlament uh, cât mai repede cu putință și pentru că în momentul de față Consiliul le deține și el este cel care decide când anume pervin, parvin aceste acorduri Parlamentului European. V-ați ocupat de subiectul acesta în uh, acord. E un subiect uh, pus în discuție și de președintele de la INTA. Very briefly, because several issues. Da nu mai dorește nimeni altcineva să intervină și am să încerc să vă răspund. Am notat cele spuse de toți cei care au luat cuvântul. Putem să includem în rezoluție aceste puncte pe care le-am planificat și care nu se regăsesc în acord. și sperăm ca ulterior să putem să reintrăm în negocieri cu celelalte două instituții ca să uh, ajungem la o înțelegere în ce privește interpretarea și punerea în aplicare a acordului. Deci eu sper să um, depășim slăbiciunile acordului negociat în faza de implementare. Nu știu dacă vă înțeleg foarte bine. Deci, prima lectură este prerogativa noastră. Noi hotărâm ce să facem. Nu există aici vreo marjă în ce privește uh, uh, acordurile în prima lectură, pentru că este doar competența noastră, deci oricum nu, nu avea cum să fie inclus într-un acord interinstituțional. Eu așa văd lucrurile, deci eu nu mi-aș face vreo problemă dar probabil că va trebui să avem discuții cu Richard și cu alți colegi de la juri, pentru că va fi un raport în comun AFCO-juri și să vedem cum putem să compensăm ce lipsește din acest acord. Oricum apreciez comentariile dumneavoastră. Ce privește IMM-urile și uh, evaluările de impact, da, e o întreagă listă de chestiuni care sunt pe picior de egalitate. Um, reducerea poverii administrative, IMM-urile, evaluările de impact și IMM-urile apar și atunci când se vorbește despre consultări. Se acordă un uh, loc deosebit IMM-urilor. Li se acordă suficientă atenție, sunt invitate în mod expres la consultări. Deci eu cred că se vorbește suficient de IMM-uri în acest acord interinstituțional, dar probabil că putem să facem mai multe în raportul cu privire la implementare. ar fi foarte util dacă colegii care au o întreagă listă de observații ar putea să mi le trimită sub formă de amendamente. Vă reamintesc că nu noi am hotărât procedura. Șefii noștri, conferința grup, președinților de grupuri politice au ales această procedură pentru negocieri. Noi am făcut tot ce am putut ca să ne implicăm în procedură, însă nu avem încotro, trebuie să respectăm procedura care a fost aleasă. Dacă nu mai sunt comentarii, vă reamintesc că 2 februarie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor și apoi vom discuta pe marginea lor pe 22 februarie. Trecem rapid la ultimul punct raportului Pascal Durand și descărcarea pe 2014. Foarte rapid îți dau cuvântul ca să nu mai pierdem timpul. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai bien compris. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am înțeles, trebuie să mă grăbesc foarte tare. Deci, foarte pe scurt, vă voi spune cum stă treaba. Acest aviz va uh, fi prezentat în fața Comisiei uh, Control Bugetar. Uh, Parlamentul nu-și poate acorda descărcare în privința cheltuielor de funcționare ale Consiliului. E vorba aici de 3 miliarde de euro din fondurile publice. Deci nu-i chiar de colea. Avizul meu este unul foarte pragmatic. Actualmente suntem în incapacitatea de a verifica conturile, pur și simplu pentru că Consiliul nu le transmite Comisiei, iar Comisia, grație unui mecanism acceptat pe care neoficială, acordă Parlamentului posibilitatea de a verifica direct la agențiile respective, deci de a verifica conturile. Deci această verificare nu mai are loc la comisie, ci la vreo 50 de instituții mai mici. Deci, comisia uh, ne cere să verificăm și conturile Consiliului, însă Consiliul refuză să ne pună aceste informații la uh, dispoziție. Deci e o situație uh, caf, de, uh, a la Kafka, ce să mai vorbim. Avizul meu este unul eminamente juridic, aș spune, și spun că nu putem rămâne în această situație de non-drept. Sugerăm, deci, să avem o discuție cu Consiliul și Comisia, o negociere, mai precis, pentru a încerca să uh, punem capăt acestei situații care nu mai poate continua astfel. E clar că e vorba de o situație ilegală, atât din punct de vedere al a dreptului european, cât și în ceea ce privește dreptul de controlare a cheltuielilor publice. Dacă nu se va putea, ei bine, așa cum se zicea și mai devreme, am putea sugera ca tratatele să fie modificate în această privință. Mulțumesc, sper că am reușit să fiu succint, cât, pe cât de succint se poate, dar și să acopăr toată chestiunea. Da, vă aduceți aminte și cine schimbă tratatele, da? Richard Corbett. Scuze din partea raportoarei noastre din umbră, care nu a putut fi prezentă astăzi, însă, uh, din câte am înțeles, uh, sprijină uh, acest apel către mai multă transparență și mai multe informații din partea Consiliului nu știu dacă e chiar momentul potrivit pentru a sugera niște potențiale modificări ale tratatelor, eventual să se spună în text, în timp uh, și așa mai departe. Acum, în numele meu personal, trebuie să vă spun că există o tradiție de 30 și mai bine de ani, un fel de gentleman's agreement între Parlament și Consiliu, ca atunci când se adoptă bugetul, noi nu le, amenda, nu le amendăm bugetul și nici ei nu o fac pentru al nostru. Da, haide să nu mai spunem gentleman's agreement, ci așa, un acord între persoane de bună credință, să nu spunem între domni. Mm, da, poate ar trebui să avem mai multă monitorizare uh, reciprocă. Nu văd de ce ar trebui să ne temem de monitorizare din partea Consiliului, la fel cum nici Consiliul n-ar trebui să se teamă de monitorizare din partea noastră. Mulțumesc. Din păcate, nu mai e alt raportor uh, din umbră în sală, dar sper că vor trimite amendamente. Uh, Pascal, vrei să comentezi? Nu. Ei, 26 ianuarie, data limită pentru depunerea amendamentelor. Termen, uh, raportul e scurt, deci uh, s-ar putea și atunci pe 2 februarie s-ar putea vota. Dacă nu vă dacă nu aveți nimic împotrivă, deci 26 ianuarie pentru depunerea amendamentelor și vot în 2 februarie. Mulțumesc foarte mult, Pascal. Și cu aceasta ședința se suspendă, mulțumindu-vă tuturor. Dar nu, asta am zis-o deja. Ce n-am zis?